Okay, ladies and gentlemen, good morning. Can I call the meeting to order? Bună dimineața! Reluăm lucrările noastre. Înainte de toate, anunțurile președintelui în legătură cu desemnarea raportorilor în cadrul reuniunii coordonatorilor uh, care s-a desfășurat uh, ieri. Am discutat negocierile care se află în curs de desfășurare în ce privește pachetul transportului pentru calea ferată în perspectiva reformării și raportoarea ne-a vorbit despre uh, stadiul rezultatelor obținute Câteva grupuri au făcut uh, sugestii în sensul că managementul activităților de transport și de decuplare de unbundling ar putea să fie amânate. Oricum, raportarea a insistat că trebuie să exercităm o presiune politică asupra Comisiei. Uh, raport Raportoarea a solicitat să poată să continue negocierile cu grupurile politice pentru a ajunge la o poziție finală de compromis în acest domeniu. În legătură cu problemele de comitologie, o chestiune legată de licențele pentru piloți și de scanerele de securitate ar urma să ne pronunțăm prin vot dacă acceptăm sau nu uh, punctele de vedere exprimate de unul de grupuri în ce privește licențele pentru piloți și trei grupuri în legătură cu scanerele corporale. Deci vom face acest lucru în cadrul comisiei noastre de astăzi. In regards to the nomination of rapporteurs and în ce privește Uh, numirea raportorilor, în legătură cu propunerea pentru o decizie a Consiliului, în legătură cu concluziile acordului uh, privind uh, serviciile dintre Uniunea Europeană și Turcia, recomandarea este ca raportorul să facă parte din grupul președinților sau vicepreședinților în privința reglementării uh, de uh, amendare a regulamentului Consiliului 3851 uh, privind transporturile și tahografele, grupul S și D va numi raportorul pentru asta și asta în legătură de asemenea cu propunerea legislativă privind comunicările din agenda coordonatorului. În ce privește opiniile, cadrul financiar multianual, coordonatorii au căzut de acord să uh, confere uh, raportul președintelui pentru că există o legătură cu un alt dosar uh, care a făcut parte din punctul 10 de pe agenda reuniunii comunatorilor. Este un fel de follow-up al raportului din Comisia SURE uh, deci, președintele se va ocupa de aceasta. S-a decis să nu intervenim în legătură cu propunerea de regulament privind siguranța on, unise, on uniform provisions siguranța pietonilor va fi elaborată o opinie privind directiva care uh, a fost uh, elaborată în 1999 privind uh, conținutul de sulf în combustibilul marin. Am avut o comunicare privind uh, regiunile vecine ale Uniunii Europene, dar am decis să nu uh, avem uh, vreo acțiune. Există o comunicare a Comisiei privind revizuirea implementării com, privind combustibilul lichid și aici pentru că ALDE se va ocupa de conținutul de sulf în combustibilul marin, de asemenea se va ocupa și de aceast, acest document. În ce privește delegațiile, propunerile au fost acceptate din, eh, în ce privește propunerile venite din partea grupului PPE. Italia, Milan, Verona, Veneția, Trieste și de asemenea Uh, propunerile venite din partea grupului ALDE și SD. La diverse am discutat activitatea interparlamentară a Comisiei și uh, am propus să facem uh, propuneri de colaborare cu parlamentele naționale și uh, vom uh, analiza uh, până la finele lui septembrie propunerile, după aceea în octombrie vom vedea care va fi structura acestor activități de colaborare. Am primit și o scrisoare din partea președintelui Busec, adresat președintelui, privind confidențialitatea care trebuie să fie tratate anumite documente, ca atare Uh, cei care vor avea acces la aceste documente trebuie să se supună unui, uh, unei verificări de securitate. Și am decis ca aceștia să fie președintele și uh, vicepreședinții. Iar, de asemenea, am avut un schimb de mesaj cu comisarul Kallas și uh, în ce privește subiectul ECOL, vicepreședinta Comisiei Nelly Cruz ne va prezenta o recomandare din partea ECOL uh, pe care Comisia o va uh, adopta um, în uh, septembrie, pe 8 septembrie, într-o reuniune cu Comisia TRAN. În ce privește, de asemenea, transferul de fonduri de la um, rutier la căile ferate, am avut o discuție și uh, mai există o scrisoare pe care am primit-o din partea Comisiei, dar uh, nu am fost informați uh, oficial de existența acestei scrisori. O vom analiza și vom decide cum răspundem la ea. Oricum, se pare că uh, a fost o scrisoare din partea guvernului polonez către Comisia AFET în legătură cu uh, aceste fonduri. Va exista un follow-up la următoarea reuniune a coordonatorilor în ce privește drepturile rail passing o sugestie care a venit din partea grupului verzilor. Socialiștii au ridicat problema prezentării unui studiu privind uh, internalizarea costurilor coridorului Paris-Amsterdam și sugerează să organizăm uh, o reuniune cândva la începutul sau sfârșitul uh, ședinței ordinare a Comisiei TRAN pentru ca cei interesați să fie informați. Deci acesta să fi prezentarea legată de reuniunea coordonatorilor și dacă cineva are întrebări, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Am o sugestie de făcut sau, să spunem, o nemulțumire. Poate că dumneavoastră, în calitate de uh, Uh, președinte, ați putea să analizați și problemele de transport legate de politica de vecinătate, pentru că ne interesează în contextul rețelelor uh, feroviare și în relație cu statele din regiunea mediteraneană și uh, să ținem seama că există și state care doresc să adere la Uniunea Europeană, dar ne interesează această relație și vis-a-vis de țările baltice. Deci când se va vorbi despre uh, aceste rețele euro, transeuropene, aș vrea ca la una din reuniunile noastre să fim informați, pentru că este o chestiune uh, care ne interesează uh, și uh, este o chestiune uh, de uh, comunicare, dar noi trebuie să ținem seama de faptul că multe din statele vecine au multe probleme și în contextul uh, construirii rețelelor transeuropene trebuie să fim în cunoștință de cauză. Există și acea carte albă și preocupările domnului Groș. În acest sens, vă rog informațiile la timp. Bun, am avem în vedere acest lucru și dacă unul din uh, grupuri dorește să uh, elaboreze un raport de inițiativă, nu vom avea obiecții. Uh, nu există un document general. Coordonatorii a fost că raportul domnului Groș într-un fel va cuprinde toate aceste aspecte dar uh, poate că vom face și un uh, aviz pentru activitatea altei comisii. Then the view of the punctul de vedere al coordonatorilor a fost că dacă cineva dorește să aibă un uh, asemenea raport, nu e nicio problemă, dar deocamdată, cum spuneam, pe noi nu am desemnat pe nimeni să, face, să facă acest lucru. Mulțumesc. Domnul Liberațchi. Dziękuję bardzo, Brian. Chciałem zapytać... Mulțumesc foarte mult, Brian. Eu vreau să adresez o întrebare legată de cele 200 de milioane care au fost realocate pentru Polonia de la uh, căile feroviare la construcția de drumuri. Există vreun punct de vedere al coordonatorilor? Pentru că eu am niște rezerve legate de această propunere. Am avut trei accidente majore legate de infrastructura feroviară a Poloniei și în fiecare an există un nou calendar și durata călătoriei între două orașe mari este din ce în ce mai mare cu fiecare an care trece. S-a luat o poziție din partea coordonatorilor pe această temă? Nu, doar s-a reafirmat decizia luată anterior că se opun transferării de fonduri de la uh, căile feroviare la infrastructura rutieră. Deci poziția Comisiei a fost foarte clară de la bun început împreună cu uh, polonezii să respingem această, acest transfer de fonduri pentru că uh, contravine politicilor uh, acestei comisii. Problema este că eu am scris o scrisoare în numele uh, coordonatorilor comisarului Calas și um, ei au spus că nu a primit nicio scrisoare din partea guvernului polonez sau din partea unei uh, alte direcții generale a comisiei. Și astăzi am aflat de la Vers că s-a trimis o scrisoare din partea guvernului polonez către comisarul Han și că există acest acest transfer. Noi, până în perioada intermediară, înainte de vacanța de vară, am tot discutat cu DigiMove și am tot întrebat dacă au primit această scrisoare și am fost asigurați că nu, n-au primit nicio scrisoare, nu există o asemenea scrisoare și așa mai departe. Dar azi am aflat că o scrisoare clar există, pentru că colegul Michael avea o copie a acestei scrisori. Deci îngrijorarea coordonatorilor este că ultimii oameni cărora li s-a spus de existența acestor, acestei scrisori au fost membrii Parlamentului și tocmai asta este îngrijorarea care va reieși în discuțiile pe care le vom avea cu vicepreședintele mai târziu. Dar, din punctul nostru de vedere, domnule Liberațchi, poziția acestei comisii este, nu s-a schimbat. Noi ne opunem transferului de fonduri care au fost alocate căilor feroviare către alte moduri de transport. Dacă polonezii doresc să retrimite această scrisoare, nicio problemă, dar în momentul de față nu se pot face transferuri de fonduri așa după cum vrea fiecare. Deci ăsta este scenariul pe care îl avem în acest moment și vom discuta cu vicepreședintele ce se va întâmpla în continuare. Și vom repeta poziția noastră. Mr. Zasada. Domnul Zasada. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o poziție comună. Drogi, ja nie a comisiei noastre în ceea ce privește realocarea resurselor financiare și nu am auzit care este această poziție comună a comisiei. Eu sunt membru al acestei comisii și nu am votat niciodată în favoarea acestei poziții. N-am avut niciodată o discuție pe această temă. Deci, când vorbim despre o poziție comună, cred că ar merita să avem această dezbatere și dacă nu a existat nicio dezbatere, uh, atunci mie mi se pare incorrect să spunem că aceasta este o poziție comună. Bineînțeles, situația căilor feroviare poloneze este catastrofică, dar nu din cauza ultimilor ani. Este mai mult sau mai puțin din cauza neglijenței din ultimii 40 de ani. Și cred că avem o mare întârziere în dezvoltarea căilor ferate. Uh, și uh, noi am avut uh, soluții diferite aplicate din Polonia, dar în Polonia am avut mii de victime ca urmare a accidentelor rutiere. Starea drumurilor poloneze este foarte proastă, dar atât căile ferate cât și uh, căile rutiere sunt uh, proaste. Acesta este un exercițiu prin care trecem de fiecare dată când ne reunim. Eu vă spun care au fost deciziile coordonatorilor. Vă rog să aprobați aceste decizii, o faceți în mod invariabil și dacă nu, atunci îmi spuneți. Deci, nu o să permit această acuzație că Comisia nu a avut o poziție legată de solicitarea guvernului polonez, pentru că nu este așa. Am avut o poziție care a fost raportată, coordonatorii au luat o decizie, eu v-am transmis această decizie, ea a fost aprobată. Deci nu asta e problema în acest moment. Ce vrea Polonia să facă e treaba ei. Noi vorbim aici despre un stat membru care a solicitat un transfer de fonduri care au fost alocate din, de la un domeniu la altul împotriva priorităților stabilite de acest Parlament, nu de această comisie, deci de Parlament în trecut. Și faptul că noi nu am fost abordați, comisia noastră nu a fost abordată nici de guvernul polonez, care deține președinția acum, nici de comisie, acolo unde a apărut această solicitare. Deci nu o să deschid o dezbatere. Pentru că atunci toată lumea o să vrea să intervină și o să spună, o să repete tot ce am spus eu până acum. Eu vreau doar să vă spun din partea președintelui că am raportat de două ori care sunt deciziile coordonatorilor legate de acest subiect, în urmă cu câteva luni, atunci când a fost prima oară deschis de domnul Kramer. Comisia a aprobat măsurile luate de coordonator. Deci, din punctul meu de vedere, există o legitimitate a măsurilor pe care le-am luat în scris către comisie, ne-am exprimat îngrijorările, am solicitat o explicație și nu am primit niciuna nici alta. Mr. Gross. Domnul Grosch. Ja, Vorsitzender. Domnule președinte, aș vrea să clarific un lucru. Cu câteva luni în urmă, în calitate de coordonator, am spus că vom adresa o întrebare Poloniei. Ieri am discutat mai puțin decât astăzi despre asta. Deci nu văd de ce trebuie să facem o discuție între reprezentanții majorității și opoziției din Polonia. Ieri nu am spus mai uh, mult sau mai puțin despre asta. Nu am adăugat nimic în această dezbatere. În momentul în care vom obține bine, răspunsul va fi datoria noastră în calitate de membri ai acestei comisii să ne pronunțăm. Mulțumesc foarte mult. Exact așa stau lucrurile. Am ridicat această problemă, doream să știm ce se întâmplă. Am uh, făcut un punct de vedere preliminar, să vedem ce se întâmplă. Deci, în, aici însă este o chestiune de integritate și de demnitate a Parlamentului, pentru că ultimii care au aflat ceva au fost parlamentarii. Bun. Uh, sunteți de acord cu raportul privind reuniunea coordonatorilor? Sunteți siguri? Mulțumesc. Atunci trecem mai departe la subiectul următor de pe ordinea de zi, voturile și începem cu votul pe marginea bugetului pentru anul 2012. Să facem o verificare dacă toată lumea are cartela de vot și să vedem, domnul Alcodrali, nu sunteți un bun exemplu din partea coordonatorilor, dacă îmi permiteți această observație. Bun. Domnul Liberațchi, aveți uh, cartela, nu? Îmi pare rău. Nu am, deci îmi voi indica intenția de vot uh, ridicând mâna. Da, uh, ești doamna Lichtenberger și nu are cartela? Bun, haideți să verificăm. Doamna Bilbao? Bun, <laughs> bun. oh bun. Uh, right, well, I, can I open the, the... În cazul acesta putem uh, face verificarea dacă funcționează votul. A votat toată lumea. Întotdeauna sunt prea mulți de la PPE. Bun, s-a închis votul. Și se pare că, într-adevăr, două voturi în plus de la PPE. Bun. Bun. Vom avea patru membri în plus. Îi felicit pe cei care și-au uitat cartela acasă. Să începem cu amendamentul 6717 din partea domnului Riche Blasto. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă alte patru amendamente împreună, 19, 32, 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 51. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 53 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica pentru 13 vot electronic s-a deschis votul. Cei care nu au cartele să-și indice intenția de vot. A votat toată lumea. S-a închis votul. 19 pentru, da, 20 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Iar acum raportul Galileo 50, propunerea doamnei Țicău, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum 15 și 36 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 și 35 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Iar acum 003139 identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 01 și 30 identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 02 și 29 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 și 03. Nu, 28 separat, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 03 cade în felul acesta. 04 și 20 identice, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 și 54 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 06, 26, 49 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 din partea doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 8 și 25 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18, 34 și 44 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37, doamna Iala Sender, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 38, pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica, vă rog, pentru 38. S-a deschis votul. Domnul Liberațchi? Nu. S-a închis votul. 3 pentru. S-a închis votul? 17 pentru 21 împotrivă o abținere se respinge. 9 și 24, 40, 46 identice cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23, 10, 41, 47, identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul, amendamentul amendament oral din partea domnului Liberațchi. Votat ca o adiție la um, amendamentele 23, 10 Votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11, 22 și 42 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar uh, amendamentul 14, doamna Durant, uh, amendament oral, uh, de anexat la amendamentul doamnei Lichtenberger. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 12, 21 și 43 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iar acum amendamente la uh, proiectul de opinie. Doamna Duran, uh, propunere suplimentară pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica, vă rog. Deci amendamentul 1 s-a deschis votul. Patru pentru. S-a închis votul. 19 în total pentru, 20 împotriva se respinge. Amendamentul 2 din partea domnului Erțuc pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 3. Doamna Țicău, cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 4. Doamna Duran, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Vă rog să verificăm electronic. Bun. Se pare că numai coordonatorii au votat până acum. Deci, eh, pentru amendamentul 4, în partea doamnei Duran s-a deschis votul. 1, 2, 3 voturi împotrivă din partea celor care nu au cartelă. Bun, s-a închis votul. 20 pentru, 20 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 5, domnule Herzog, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 6, doamna Duran, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog, Amendamentul 6 din partea doamnei Duran s-a deschis votul. Și am trei voturi împotrivă și unul pentru din partea celor fără cartelă. S-a închis votul. 22 de voturi pentru 18 împotrivă se adoptă. Domnul Cancian, 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8 a devenit caduc pentru că am adoptat șase Amendamentul nouă. Domnul Balșitis, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Doamna Țicău, 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 12. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final. S-a deschis votul și avem 4 pentru de adăugat, dacă a votat toată lumea. 33 pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Deci se adoptă felicitări domnului Liberațchi. Următorul este acordul privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și Statele Unite Mexicane, Mexic. Un vot. So the vote is open. S-a deschis votul. Avem patru pentru, pe lângă voturile deja exprimate electronic. S-a închis votul. Deci avem 40 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Bravo, doamna Țicău. That is adopted. Raportul se adoptă. Ajungem acum la cele două proceduri de comitologie. Prima este moțiunea de rezoluție în conformitate cu regula 88.2 din regulamentul de procedură în numele liberalilor, verzilor și al grupului GUE. Basically, if you are against... Dacă sunteți împotriva acordului, votați pentru. Dacă sunteți pentru acord, votați împotrivă. Bun. A înțeles toată lumea ce trebuie să facă? S-a deschis votul. I have... Am un vot pentru, doi, două voturi pentru, trei pentru, deci patru care să fie adăugate. PP one too many, um, Matthew. Avem un vot în plus. Bun, votul s-a închis. And it is 17... Și avem 17 voturi pentru, 19 împotrivă, deci se respinge. Următorul. Procedura de comitologie în ceea ce privește licențele piloților și uh, obiecțiile grupului EGR. Am deschis votul. I've got one, two, three Against and... Am trei voturi împotrivă și unul pentru. A votat toată lumea. Am închis votul, deci. And that is 16 in favor, 20... Și avem 16 pentru 22 de voturi împotrivă. Este respins. Mulțumesc. Mr. Mr. Perker. Donald Perker. Domnule președinte, am o întrebare. Avem o listă în față și vreau să elimin orice neînțelegere. Aici, pe primul vot, era vorba despre licențele piloților. Deci, s-ar putea ca unii dintre uh, noi să fi votat pentru acest punct, licențele piloților și pe locul doi se aflau scanerele corporale. Cine a respectat această listă poate că a votat greșit. Eu vă rog să respectăm această ordine. Nu, îmi pare rău, domnule Parker. Eu am spus foarte clar ce anume supun la vot. Pot să fac uh, multe lucruri, dar nu pot să-i oblig pe colegii mei să mă asculte când vorbesc. Deci, uh, dacă nu au fost atenți, atunci uh, regret eu am, m-am exprimat cât se poate declar ce anume votăm în ce moment. Domnul Groș, din punctul de vedere al procedurii, totuși, ă, a fost o listă a grupurilor ă, politice și nu o listă a secretariatului. Dacă am fi avut o listă a secretariatului în această ordine, aș fi sprijinit intervenția colegului meu, a domnului Pircăr, dar din moment ce era doar o listă venită din partea grupului politic, nu cred că are dreptate. Nu. Noi am decis abia ieri să supunem la vot, așa că secretariatul nu a făcut din acest punct de vedere o listă cu ordinea supunerii la vot. We're clear on that now. Cred că e foarte clar acest lucru acum. Bun, următorul punct pe ordinea de zi este schimbul de opinii cu Comisia Centrală pentru Navigația Perin. Come up here, please.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

îi rog pe colegii care nu doresc să participe la această prezentare să iasă din sală, astfel încât să pot să vă, vi-l prezint pe domnul Werling, care este secretarul general, și pe domnul Van der Werf, care este uh, adjunctul din, a Comisiei pentru Navigația Perin. Ei uh, și-au sediul în Strasburg, un oraș pe care îl cunoaștem cu toții foarte bine și Dragi colegi, vă rog frumos, parcă suntem la un meci de rugby. Mulțumesc. You will recall the background to this. Dacă vă amintiți, contextul a fost uh, accidentul Valdor de, de Perin. Comisia a trimis o scrisoare către vicepreședintele Calas uh, solicitând uh, o evaluare a Comisiei Centrale pentru Navigația Perin a situației și uh, posibilele consecințe ale um, neprevenirii unor asemenea accidente. Noi am considerat că ar fi o idee bună să invităm Comisia pentru Navigația Perin la toate reuniunile noastre pentru a discuta cu ei care ar fi lecțiile, învățămintele pe care le putem trage și acum uh, o să discutăm cu cei doi oaspeți, cărora le sunt recunoscători pentru că au venit să ne vorbească despre incidentele petrecute și despre învățămintele pe care le putem trage. Domnilor, în mod normal avem cam 15 minute pentru prezentări. Sunt convins că și deputații vor avea sugestii. Deci, domnule Verling, vă rog să folosiți acel uh, microfon pentru că avem probleme cu tehnologia video și trebuie să folosiți uh, microfonul din stânga. Just un moment où une... Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Tocmai când un, uh, o delegație se afla în vizită uh, pe lângă Comisia uh, de Perin, Perin se petrecea unul dintre cele mai grave accidente, eșuarea vasului Waldorf, care a blocat Rinul timp de mai multe zile. Trebuie să vedem ce lecție putem trage din acest accident în ceea ce privește fiabilitatea și securitatea acestei căi de apă acvatice. În acest stadiu al reflexiei putem să vă facem câteva propuneri. Prima dintre ele este aceea că acest accident nu a pus în discuție reputația navigației ca un mod de transport deosebit de fiabil. Astfel de accidente se întâmplă foarte rar, poate o jumătate de duzină în 50 de ani, iar procentul acesta nu a crescut în ultima vreme. A doua observație, navigația internă e un mod de transport care a evoluat foarte mult în ultima vreme. A folosit din ce în ce mai mult și folosește uh, vapoare complexe, uh, este supusă unei concurențe severe care implică uh, riscuri suplimentare în ceea ce privește randamentul, implică evoluarea modurilor de gestiune, profilul personalului uh, utilizat evoluează. Deci trebuie să fim vigilenți pentru ca securitatea și fiabilitatea să rămână la un nivel ridicat. După primele verificări, constatăm și faptul că nu există prescrieri noi de adăugat, oricum ele sunt foarte severe și nu prezintă lacune. Uh, sunt uh, aduse la zi în mod uh, periodic de un comitet, de o comisie um, care funcționează foarte bine. A patra observație, avem o problemă, sigur, în ceea ce privește stăpânirea stabilității unor vapoare, precum portcontainerele sau cele cu dublă cocă. Pentru aceste vapoare trebuie să stăpânim calculul, modul în care calculăm stabilitatea, o uh, problemă care nu uh, care nu este controlată în mod suficient de echipaj, de către echipaj, de către uh, cei care conduc vapoarele și trebuie să îmbunătățim această situație în ceea ce privește formarea personalului și a instrumentelor tehnologice puse la dispoziție echipajelor. O reformă în ceea ce privește modificarea uh, acordului ADN uh, de transport a materialelor periculoase este în curs de desfășurare, dar trebuie să reflectăm la acest lucru chiar și pentru vapoarele care nu transportă astfel de materiale. Ar trebui să mai dezvoltăm, să, să ameliorăm cadrarea juridică a transportului fluvial. Mă gândesc la asigurări, la repartizarea responsabilităților, la chestiunea indemnizațiilor nu neapărat regulile uh, uh, stricte, ci uh, mă gândesc la elaborarea unor coduri de conduit, așa cum s-a întâmplat în ceea ce privește un instrument adoptat anul trecut. International Safety Guide for Inner Navigation, pentru, uh, acest ghid poate servi de model. Uh, Um, în ceea ce privește ameliorarea și întărirea securității. În sfârșit, uh, există căi navigabile precum Rinul care uh, funcționează ca niște autostrăzi și este inacceptabil ca în caz de accident astfel de căi de navigație să fie blocate un anumit timp. Deci trebuie să găsim modalități de ranfluare și de degajare a uh, căii de navigație pentru a permite mai departe transportul. Trebuie să anticipăm accidentele care pot să uh, se producă, în așa fel încât atunci când un astfel de accident se produce, să putem să uh, uh, facilităm cât mai repede și cât mai eficient posibil intervenția um, specialiștilor. Și aici îi dau cuvântul domnului Van der Werf și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte, pentru Uh, atenția pe care o acordați acestui subiect uh, și atenției legate de procedurile de securitate. Să ne gândim uh, cât de dificil este să ridici la suprafață o navă mare scufundată. În clipa de față analizăm cauzele accidentului, dar doresc să vă ofer și dumneavoastră o Uh, scurtă imagine legată de acest subiect. Am pregătit o prezentare, vă voi uh, vorbi despre uh, istoricul acestui accident, activitatea de ridicare a navei și după aceea la propunerea secretariatului. Cred că Uh, vom putea încerca să elucidăm și cauzele. Deci, uh, istoricul acestui accident. Domnul Harding a spus că există deja statistici, eu am uh, menționat o serie de cazuri începând cu anii 80. Este vorba despre durata întreruperii traficului, navigației Eh, sigur că eh, aceste diferențe în întrerupere eh, depind foarte mult de locul în care s-a produs accidentul, de dimensiunile accidentului. Cel mai mare fiind cel din 2011 cu scufundarea navei Valtov. În ce privește activitatea de uh, ridicare la suprafață a navei, respectiv de înlăturare a cauzelor uh, accidentului. Sigur că uh, în toată această perioadă în care se desfășoară aceste lucrări, uh, navigația este întreruptă, ceea ce are consecințe și din punct de vedere logistic legătură cu tot traficul pe uh, râurile interioare. Materieel vorhanden is este vorba despre uh, bani, despre materiale necesare, despre logistică. Dar uh, oricum este vorba despre uh, instalații maritime care nu se află în apropiere, care trebuie să fie aduse abia din alte locuri în zona accidentului en met waarborging van, uh, van veiligheid uh, moet worden doorgevoerd. Este o procedură care cere totuși eh, anumite măsuri de securitate. Oricum este foarte complicat. În ceea ce privește ramfluarea, mm, e, în ceea ce privește sensul anumitor, mm, anumitor măsuri, trebuie mai întâi să se stabilizeze epava. Sigur că în mare lucrurile nu se prezintă uh, în același mod, pentru că la modul general uh, acest lucru uh, se face la o distanță anumită de celelalte alte vapoare sau de coastă, de țărm lucrurile sunt, stau cu totul altfel pe râuri și fluvii, deci trebuie stabilizată epava pentru a putea trece la faza următoare, și anume um, uit het water te descărcarea um, materialului, um, materialelor aflate pe vapor. Pentru că nu uh, este faza cea mai complicată a procedurii. Apoi trebuie scoas, retrasă uh, epava și dusă către uh, punctele de vamă, de exemplu. Um, trebuie prin urmare, uh, să fie puse la punct niște scenarii referitoare la eventuale accidente și aceasta ne um, prin asta am putea evita uh, situații în care accidentele sunt foarte importante și un astfel de exercițiu uh, este, are, are greutate. Um, trebuie luate în calcul riscurile în ceea ce privește populația care se află aproape de locul în care s-a produs accidentul, prezența unor substanțe um, periculoase, efectele asupra um, mediului înconjurător, consecințele asupra terenului, a solului și, în sfârșit, transportul feroviar și navigația maritimă ar putea fi utile pentru a prelua, um, pentru a ajuta uh, în caz de accident. Cred că este uh, important de văzut dacă în puncte strategice aflate de-a lungul căilor uh, navigabile interne. Uh, există puncte unde ar putea fi stabilizată o epavă în condiții care să asigure continuitatea navigației uh, pe calea respectivă. Pe fotografia care nu apare decât acum pe ecran, Avem aici epava vasului Waldorf. Uh, vedeți această macara de mari dimensiuni, uh, un echipament care ar trebui să fie disponibil în punctele strategice de unde să se intervină rapid în caz de uh, eșuare sau de incidente de natură a bloca navigația și pentru a elimina, sigur, încărcătura. În ceea ce privește mm, încărcătura uscată se uh, folosește macaraua sau uh, diverse tipuri de macarale și uh, pentru alt tip pentru cele lichide, atunci e nevoie de uh, tancuri, de, de containere, de pompe. Uh, oricum, trebuie să, uh, să se poată interveni imediat în cazul apariției unei probleme. Acum, uh, cum uh, vor reacționa uh, substanțele periculoase în caz de uh, accident și care e reacția acestora la contactul cu apa. Sunt lucruri esențiale pe care trebuie să le prevedem la nivelul în ceea ce privește echipele uh, operative care sunt aduse la fața locului și uh, în ceea ce privește autoritățile uh, care trebuie să utilizeze competențele necesare și să ia măsurile adecvate într-un astfel, într-o astfel de situație. Acum ajung la luarea deciziei. Este foarte complexă și ține cont de securitate, protecția uh, mediului, uh, um, caracteristici economice și așa mai departe. Uh, transportul uh, cu vapoare cisternă a substanțelor uh, periculoase, um, transportul unor astfel de uh, substanțe prin containere um, trebuie să se facă Uh, și asigurarea acestor uh, transporturi trebuie să facă um, cu asigurare prin, interiorul Ministerului de, prin intermediul Ministerului de Interne, în așa fel încât să se ia măsurile cele mai rapide și mai eficiente. Știind că uh, Există din ce în ce mai puține remorchere disponibile de-a lungul căilor navigabile interioare. Uh, dat fiind faptul că numărul acestora este foarte scăzut, trebuie să dispunem de uh, posibilitatea de a aduce, de, de a utiliza uh, astfel de uh, tipuri de, de uh, vapoare din uh, flota maritimă. Acesta este uh, Uh, pachetul de măsuri pe care, uh, ne, de care ne ocupăm, în așa fel încât să vedem în ce măsură le putem și punem în practică. Uh, vă rog să îmi permiteți să mm, mă refer și la un accident uh, Uh, care uh, s-a petrecut nu cu mult uh, timp în urmă um, și în care se vorbea că vaporul care a suferit accidentul ar fi fost prea încărcat. Vedeți acest, acest desen. 2400 um, de tone aproximativ erau încărcate în această parte, în aceste uh, cisterne. Uh, este vorba de o substanță foarte um, periculoasă uh, dacă este uh, prost încărcată, atunci uh, vaporul își poartă își poate pierde uh, stabilitatea uh, și uh, ceea ce s-a, de altfel ceea ce s-a și întâmplat este uh, ipoteza aceasta a uh, proastei distribuții a încărcăturii a fost uh, sugerată de experții din Koblenz. Mulțumesc foarte mult. Doamna Wortman Cole, doamna Meissner, doamna Van Dalen, uh, alți colegi s-au înscris pe listă. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, să ne indice intenția sa. Doamna Otman Cole. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, mulțumesc și domnule Bording uh, pentru Uh, această prezentare. Sigur că uh, ne interesează să discutăm despre modalitățile de preîntâmpinare a unui accident pentru ca traficul să nu fie întrerupt pe termen lung. Uh, toți dorim, de fapt, să stimulăm, să promovăm transportul de mărfuri, navigația pe râurile interioare. Înainte de toate, vreau să spun că Salut prezența dumneavoastră și uh, dorința dumneavoastră de a colabora cu instituțiile Uniunii Europene în ce privește elaborarea uh, unor reglementări pentru preîntâmpinarea acestui tip de accidente. Și uh, bazându-ne pe experiența dumneavoastră, sunt convins uh, că și activitatea noastră în colaborare cu Comisia Europeană va putea să fie erotnică, pentru a impune în traficul navigației aperurilor interioare aceleași reglementări eh, în întreaga Europa. Am vorbit despre cercetarea cauzelor care au dus la asemenea situații de avarie. Se desfășoară oare o activitate de inspecție eh, a modului în care se desfășoară circulația pe râuri, pentru că eu cred că autoritățile au responsabilități în acest sens. Dacă se produce un accident rutier sau un accident pe calea ferată, atunci toată lumea se mobilizează, experții vin la fața locului pentru a interveni. Când este vorba despre navigație, Mie mi se pare că efortul este mai mic. Dumneavoastră ne-ați prezentat foarte convingător modul în care trebuie să fie pregătiți toți cei care au datorii de a interveni într-o situație de accident de acest gen, care trebuie să fie utilajele care să fie pregătite, modul de a le deplasa la locul accidentului. Dar uh, cât de mare este disponibilitatea în statele membre pentru a respecta propunerile dumneavoastră? Ce poate face Uniunea Europeană pentru a vă ajuta în aceste eforturi și pentru ca aceste necesități să poată fi eh, satisfăcute cât mai rapid posibil. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner! Mulțumesc, domnule președinte! Pot să mă alătur și eu eh, intervenției doamnei Wortmann Kohl. Și eu mi-aș dori ca navigația pe râurile interioare pe viitor să poată să se dezvolte și mă interesează cum putem înlătura cauzele uh, unui accident cât mai repede posibil. Așa cum ați prezentat dumneavoastră lucrurile, am putea trage concluzia că deja putem fi mulțumiți de modul în care se intervine când apare o situație de avarie. Eu aș vrea să știu cum credeți dumneavoastră că putem să vă sprijinim în aceste demersuri, pentru că Rinul este un fel de autostradă albastră pentru Europa ne, și ne dorim să exploatăm posibilitățile pe care navigația uh, uh, ni le oferă fără să periclităm uh, mediul înconjurător. De asemenea, există preocupări de preîntâmpinare a unor accidente de tipul celor care s-au produs deja. Sigur că nu vrem să complicăm printr-o birocrație excesivă regulile, dar Eh, pot să existe reglementări ca în momentul în care este încărcată o barjă să nu fie, eh, să nu se greșească. Deci să tragem concluzii din accidentele produse. Mulțumesc, domnul Vandal. Mulțumesc foarte mult. Și eu eh, mulțumesc pentru aceste prezentări pentru prezența experților de la Comisia pentru Navigația pe Rin. Aș vrea să propun chiar ca noi să discutăm cu o anumită ritmicitate asemenea subiecte. Cauza a fost evident recentul accident și dimensiunile sale, dar eu cred că noi, în calitate de membri ai Comisiei TRAN, ar trebui să ne întâlnim ritmic pentru a discuta inclusiv situația navigației pe Dunăre, nu doar pe Rin pentru că și acolo uh, pot să apară probleme și este bine să uh, folosim experiența dobândită. Și Ehm, sigur că ă, există probleme care merită să fie discutate la modul general, nu în legătură strictă cu un anume accident. Sigur, navigația pe râurile interioare este, din fericire, destul de sigură, dar iată că atunci când se produce un accident, efectele ă, pot fi ă, majore. Știm că și în 2007, când s-au pierdut o serie de containere, traficul a fost blocat pe o, într-o săptămână, iar acum, în legătură cu accidentul navei Waldhof, practic o lună nu s-a putut naviga. Daunele au fost uh, mari. Uh, și eu am, fost, uh, am primit multe apeluri telefonice în legătură cu situația unor armatori și unor transportatori de marfă pe uh, RIN, care se aflau la un moment dat în pragul falimentului datorită duratei acestui blocaj. Deci este foarte important să discutăm cum putem să prevenim pe viitor asemenea situații. Aici este clar că uh, nu s-a dispus la timp de utilajele necesare care au trebuit să fie aduse de foarte departe Uh, pentru a putea ridica epava la uh, suprafață și uh, a fost nevoie și de investiții în materiale mari pentru înlăturarea cauzelor acestui accident. După aceea, sigur că există și uh, alte probleme legate de siguranța traficului uh, naval care este situația pregătirii um, capitanilor de vas, um, pentru că uh, și de pregătirea lor depinde foarte mult stabilitatea, securitatea uh, traficului. Câteodată ai impresia că uh, unele lucruri se rezolvă în grabă, inclusiv în ce privește încărcarea uh, unui uh, remorcher, unei barje și uh, că nu se respectă regulile de siguranță. Uh, există nave care sunt supraîncărcate sau în care uh, marfa nu este bine plasată, astfel încât apar riscuri de scufundare. Mai există și alte aspecte care trebuie să fie discutate. Sigur că trebuie să exploatăm uh, ocazia pe care ne oferă prezența dumneavoastră. Deci se spune că în ce privește navigația uh, există o lipsă de personal. Sunt angajați Uh, oameni din România sau din alte state din Europa răsăritană, dar și din Filipine, de pildă. Um, există un grup mare de uh, marinari din Filipine, de pildă Uh, care uh, operează pe uh, navele din țările de jos, de pildă. Există aici probleme de analizat, care este calificarea profesională a acestor oameni, cum se poate comunica cu ei, dacă stăpânesc sau nu și uh, lim- alte limbi. Doamna Lichtenberger, mulțumesc. O replică la intervenția domnului Fondalen. Trebuie să vă spun că și uh, mari transportatori uh, rutieri din țările de jos uh, recurg la șoferi care nu sunt în stare să citească um, ceea ce scrie pe indicatoarele rutiere este o problemă care ne preocupă pe toți. Deci, în goana după profit, în interesul de a plăti salarii cât mai mici, um, se evită angajarea unor cetățeni care să uh, fie cunoscători ai uh, limbii de care au nevoie, vorbitori a acelor limbi, pentru a um, recurge uh, la lucrători mână de lucru foarte ieftină. Deci spuneați că armatorii din țările de jos uh, au această practică. E bine, și, și cei germani și cei austrici de multe ori recurg la uh, mână de lucru ieftină. Din păcate, există multă ignoranță în acest domeniu. Dar noi, dacă vrem să lucrăm profilactic, să prevenim, uh, Um, accidentele, dacă mă uit la problemele legate de tonajul care trebuie să fie respectat și, pe de altă parte, dacă se transportă acid sulfuric, de pildă, deja uh, te trec fiorii, pentru că um, răsturnarea unor asemenea containere și uh, trunderea în apă a acidului sulfuric uh, produce deja uh, Uh, o pagubă imensă pentru mediu. Toate lucrurile, aceste aspecte legate de încărcare greșită sau de nerespectarea tonajului sunt foarte, foarte riscante. Oameni care operează cu um, asemenea uh, mărfuri periculoase trebuie să uh, fie foarte bine pregătiți, pentru că faptele lor pot să aibă consecințe maxime pentru noi toți. Îmi doresc foarte mult să ne concentrăm mai mult pe uh, mărfurile periculoase, pentru că lucrurile pot să degenereze foarte grav. Și tot ce ține de transportul mărfurilor periculoase trebuie să se afle în atenția noastră. Iar în ce privește uh, marile căi de transport europene, de pildă, uh, pe traseul Intal uh, München-Verona, toți pompierii au trebuit să fie dotați suplimentar uh, Uh, pentru a putea eventual să intervină și atunci când se produc accidente cu camioane care transportă material periculos. Deci a devenit o necesitate acest lucru ca intervenția să poată să se producă rapid. Bun, sigur că um, nu um, cei care administrează un port ar trebui să aibă obligația să Uh, se îngrijească ca asemenea echipe de intervenție să dispună de dotarea necesară și pentru situații de acest gen. Și dacă totul din acest punct de vedere se desfășoară printr-un management descentralizat, atunci este datoria noastră să, intervin, să acționăm pentru a preveni asemenea accidente. Știu că este foarte dificil, dar cred că este o necesitate imediată. Și posibilitățile logistice pentru Um, a interveni în asemenea uh, cazuri uh, trebuie să uh, existe, pentru că până acum pe aceste aspecte s-a pus prea puțin accentul. Ce ne trebuie acum este să avem o imagine foarte clară legată de măsurile de garantare a securității acestui tip de navigație um, sunt luate, pentru că, din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană are responsabilități în acest sens nu cred că este nevoie de armonizarea dimensiunilor navelor, astfel încât navele care au uh, dreptul să navigheze pe Rim să uh, fie obligatorii pentru toate tipurile de uh, navigație pe râurile interioare în Europa, pentru că asta ar fi absurd. Fiecare râu are dimensiunile sale și condițiile sale. Dar există oare condițiile tehnice pretutindeni, pentru ca în cazul unui accident de proporții să se poată interveni rapid și dacă nu, ă, atunci este cazul să acționăm. Pentru că ă, trebuie să ă, putem și să-i pedepsim pe cei care, de pildă, folosesc un combustibil inadecvat sau care uh, poluează în alt fel apele. Mulțumesc, doamnă Riche. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă mai întorc la tot ce s-a spus aici. Aș vrea doar să subliniez o mică uh, problemă, anume infrastructurile de pe căile uh, navigabile interne, chiar dacă au fost îmbunătățite în ultimii 50 de ani, rămân în mare uh, ceea ce sunt. S-a trecut însă de, în materie de vapoare de la 250 de tone la peste 1500 de tone. Or, la un moment dat, raportul dintre capacitatea de a suporta ambarcațiuni din ce în ce mai grele și încărcături din ce în ce mai mari, s-a, s-a, problemele de rentabilitate s-au adăugat problemele de securitate. Există oare definiții a limitării uh, procedurilor de verificare a încărcăturilor? Pe de altă parte, se are în vedere vreodată, pentru că la un moment dat se ajunge la o limitare a încărcăturii barjelor, Apoi, care sunt mecanismele de asigurare care intră în joc? Sigur că mm, ținem, uh, intră în, în joc uh, responsabilitatea unui asigurator sau altuia, dar mecanismele de asigurare acoperă și consecințele în ceea ce privește uh, circulația, precum și eventuale consecințe ecologice. Și ultima mea întrebare este aceea, uh, este următoarea. Interconexiunea rețelelor poate să uh, aducă un plus în ceea ce privește uh, modul în care sunt direcționate chiar și ajutoarele și care sunt intențiile dumneavoastră. Mulțumesc. Finally, Mrs. Mulțumesc și doamna Samisa aitäh, härra esimees. väga palju küsimusi on juba. Mulțumesc. S-au pus multe întrebări deja. atunci când vorbim despre cooperarea între noi și uh, Comisia privind navigația pe Rin. Și sunt de acord cu asta, dar nu sunt de acord cu uh, ceva ce a spus doamna Rittenberger. Și anume, că poate ar trebui să interzicem navigația pe Rin în totalitate. Eu cred că nu trebuie să discutăm despre asta. E, cel mai ușor lucru este să interziști ceva. Eu vreau să pun următoarea întrebare. Poate n-am înțeles eu bine, dar există vreo, vreun program de gestionare a riscurilor? Experiența mea îmi arată că chiar dacă bunurile sunt transportate pe o distanță de 5 km prin oraș, atunci trebuie să existe un program de gestionare a riscurilor. Și nu înțeleg cine se ocupă de asta, cine ia deciziile, cine hotărăște ce trebuie să facem în cazul unui accident. Pentru că accidentul poate să aibă loc într-o țară, dar pot să fie afectate și alte țări. Deci cine este cel care factorul de decizie? Și încă o observație. Avem formări pe, uh, în larg, deci acolo există o schemă de gestionare a riscurilor, dar mie mi se pare că se suprapun un pic. Căile navigabile interne sunt specifice, dar cred că putem să folosim exact aceleași programe de gestionare a riscurilor și acolo, într-o oarecare măsură. Și o întrebare mai specifică. Criza a durat o lună, poate n-am înțeles eu bine. Mulțumesc foarte mult. Nu știu cine dorește să înceapă primul, domnul uh, Verling. Voi începe prin a spune următoarele. Ce putem spune este că tocmai uh, faptul că navigația internă cunoaște puține accidente a dus la consecința uh, faptului că suntem puțin uh, pregătiți pentru accidente, pentru momentul în care se produc accidente. <clears throat> Pentru organizarea ajutoarelor, a um, modului de salvare, um, a recuperării încărcăturii atunci când apare un uh, accident, când se produce un accident. Și este greu să intervenim în uh, competențele naționale, pentru că este ține de niște competențe Uh, naționale. Ceea ce s-a întâmplat cu Waldorf uh, este că uh, s-a produs o întrerupere îndelungată a navigației fără repercusiuni ecologice. Nu acolo au fost probleme. Um, pagubele au fost esențialmente economice, de milioane de euro, pentru că circulația, navigația a fost blocată timp de mai multe săptămâni și este păcat Uh, și aceas, aceste pagube nu uh, suportă un mecanism de despăgubire adecvat. Uh, nu se poate obține o despăgubire dacă ei înșiși, cei care dețin vaporul, nu au nu, o asigurare în sensul ăsta. Deci trebuie să facem uh, în așa fel încât să îmbunătățim planurile de salvare și să uh, uh, adăugăm reguli de securitate preventive uh, și să, să uh, le adăugăm celor curative care ne permit să intervenim rapid în momentul în care se produce un astfel de eveniment. Trebuie să știm cum să, se, să manipulăm substanțele periculoase și să știm exact ceea ce trebuie făcut ca să le eliminăm în caz de accident. Pe acest punct precis, la acest punct precis au apărut acele mm, uh, uh, necunoscute în ecuația Waldorf, pentru că e, existau acele substanțe periculoase despre care nu uh, se știa cum vor reacționa în um, uh, prezența apei. Deci Trebuie să ne organizăm pentru a avea cunoștințe mai bune în ceea ce privește reacția unor astfel de substanțe uh, în momentul în care apar astfel de accidente. În ceea ce privește stabilitatea, sigur că există regulamente uh, și nu uh, avem nevoie de a suplimenta aceste regulamente, avem nevoie de mecanisme care să garanteze aplicarea eficace a acestor mecanisme. Avem nevoie de instrumente uh, precum uh, softuri, instrumente tehnologice care să le permite echipajelor să depășească aceste dificultăți, să stăpânească aceste dificultăți Uh, nu numai uh, pentru uh, vapoarele care transportă substanțe periculoase, ci și pentru celelalte tipuri de vapoare și acestea pot să se scufunde și să blocheze căile navigabile. Și acum îi dau cuvântul domnului Van der Werf. Dank eh, meneer de voorzitter. Eh, even stil te blijven staan. În ceea ce privește substanțele periculoase. Nu putem spune că transportul acestor substanțe pe uh, căile navigabile interne este el însuși periculos. Este foarte adevărat că am introdus un sistem conform căruia uh, aceste substanțe se transportă prin, cu vapoare cu dub, cocă dublă, uh, și am vrut să uh, asigurăm întreaga securitate uh, pe care îl cere un astfel de transport. În ceea ce privește Waldorful, uh, în, trebuie să spun că, în practică, vapoarele nu au probleme de stabilitate. Sunt transporturi specifice care au pus în lumină acest lucru. Uh, în ceea ce privește transportul containerelor cu centrele de, de punctele de echilibru uh, pentru containere, pentru poziționarea containerelor și uh, a cisternelor. Stabilitatea pe căile navigabile nu a fost un punct nevralgic și putem să ne imaginăm ce s-ar putea întâmpla dacă mm, un transport, am lua în calcul un transport de minereu, de exemplu. Ehm, în ceea ce privește personalul, ehm, formarea, uh, mai ales a comandanților, uh, este asigurată, dar în practică e adevărat că nu s-a insistat foarte mult pe acest lucru. Uh, de când s-a întâmplat accidentul, s-au luat măsuri care să întărească um, acest punct pe căile navigabile interne. V-ați referit apoi la gestiunea momentelor de criză. Sigur, aceasta este o chestiune care ține în primul rând de uh, responsabilitatea sau implică responsabilitatea statelor riverane. În cazul nostru era vorba de Germania pe o parte a Rinului și vă atrag atenția asupra unei contribuții uh, Uh, livrate, a unui punct de vedere emis de Ministerul de la Bonn, care uh, s-a declarat perfect conștient de necesitatea de a uh, evolua către un regim de um, gestionare a momentelor de criză, așa cum se întâmplă în ceea ce privește apele de coastă germane, deci navigația maritimă. Și acum, prin urmare, se dorește pentru căile navigabile interne o structură uh, asemănătoare. Aceasta ar permite ca problemele să fie abordate la nivelul politic cel mai ridicat, pentru, că, uh, pentru ca măsurile uh, luate, foarte importante, să aibă avalul politic de la cel mai înalt nivel. Uh, s-a mai amintit aici și Uh, punctul acela referitor la scenariile care ne, ne-ar permite să definim strategii, să definim, uh, echip, definim echipajul, echipamentele, formarea personalului și ne-ar permite să luăm acele măsuri mm, uh, capabile de a fi aplicate imediat dacă este nevoie. și, așa cum s-a spus, în momentul în care a, a fost ramfluat Waldorf, s-au făcut teste în laborator pentru a vedea cum anume s-ar putea uh, practica găuri în coca uh, vasului, în așa fel încât să nu se atingă încărcătura care ar, în, în um, contact cu apa, ar fi putut provoca uh, explozii. Acest, uh, aceste teste uh, ne-au Ă, ă, trebuie să ajungem în, ă, la, la, în situația în care să nu mai avem nevoie să facem aceste teste premergătoare acțiunii pe teren. Apoi, e vorba și de comunicarea la nivelul, la, la, la bordul vapoarelor implicate. E vorba, deci, de uh, aplicarea noilor uh, instrumente, noilor tehnologii. Sigur, uh, este adevărat că avem deja reguli care se aplică, dar care sunt destul de um, puțin uh, dezvoltate. În orice caz, ceea ce este absolut necesar este să aplicăm regulile care există deja. În așa fel încât comunicarea dintre echipajul vaporului implicat într-un accident și autoritățile uh, de la țărm să, uh, să se facă uh, în limba țării în care ne aflăm, în cazul nostru e vorba de Germania și aici intervine responsabilitatea armatorului. Au mai fost atinse și alte uh, puncte aici. Cred că și știți că uh, structurile au, structura are niște limite uh, um, că se pun uh, că, că există niște limite de dimensiuni și că există o talie maximă, o dimensiune maximă a vapoarelor perin, de exemplu, dacă am depăși, dacă s-ar depăși această limită, uh, uh, ne-am uh, confrunta cu alte probleme în ceea ce privește securitatea. Dacă un vapor ar avea avarii, ar semnala avarii în timp ceea ce se află pe fluviu și ar depăși uh, această limită de 130 de metri. Mm, în ce, ce uh, privește uh, dimensiunea. Deja um, ar, uh, ar pune probleme în ceea ce privește lărgimea și a fluviului și ar apărea probleme foarte importante. Domnule președinte, Cred că am răspuns tuturor întrebărilor puse. În orice caz, sper acest lucru. Dacă nu, vă stau la dispoziție în continuare. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, atât pentru prezentări, cât și pentru răspunsurile la întrebările adresate de colegii noștri. După cum știți din întâlnirea pe care am avut-o la Strasburg, uh, considerăm că apele, căile navigabile interioare sunt un instrument important de transport și Rinul și uh, Dunărea reprezintă niște uh, instrumente foarte importante de transport în Uniunea Europeană și tocmai de aceea ne-a interesat ce s-a întâmplat uh, în această situație cu Rinul. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, vă suntem recunoscători pentru prezența aici și poate o să reușim să avem o prezență regulată din partea dumneavoastră, așa cum am discutat la Strasbourg. Pentru că să știți că noi facem vizite destul de dese la Strasburg. Poate asta o să vi se pară un, uh, un șoc, dar uh, cred că putem uh, face acest lucru, putem să participăm la reuniile dumneavoastră. Nu pot să fac comentarii suplimentare, dar încă o dată vă mulțumesc pentru prezența aici. Okay, colleagues, I'm going to give you a 10-minute comfort. O să facem o pauză de 10 minute în așteptarea raportorului în ceea ce privește pachetul feroviar și apoi o să trecem la raportul domnului Zasad. Sper că va putea să vină la 11.45 pentru că vrem să ajungem, să respectăm calendarul, să respectăm programul. Deci, o așteptăm acum pe doamna Serichiani, așa încât pauză de 10 minute. Colleagues, comfort break over. Next item on the Vă propun să reluăm uh, întâlnirea noastră și următorul punct de pe agenda noastră este raportoarea doamnei Sarichiani de Bora. Aveți cuvântul. Dacă cei care doresc să intervină vin ar putea să ne indice intenția lor cât mai repede posibil ca să pot să repartizez și timpul intervenției. Mulțumesc, domnule președinte. Vă propun să discutăm despre această posibilitate de reformare. Avem un acord de compromis în legătură cu modul în care trebuie să arate organismul de reglementare, despre competențele pe care urmează să le aibă și trebuie să ne îngrijim că nu vor exista discriminări pe piață. Președintele acestui organism de reglementare ar trebui să fie numit de către Parlamentul Național sau de către un organism competent și trebuie să uh, semneze și o declarație de interese. Sperăm ca uh, acest organism și persoana care va conduce acest organism de reglementare națională să fie o persoană independentă, să nu, uh, să nu trebuiască să se supună vreunei influențe politice sau publice, să spunem. Iar în ce privește finanțarea, managerul de infrastructură ar trebui să adopte un plan de activitate, inclusiv cu programul de finanțare și va trebui să creăm garanții că toți cei care solicită această poziție nu vor fi discriminați înainte de uh, începerea mandatului. De asemenea, uh, uh, trebuie să uh, creăm un echilibru între un uh, surplus care vine, uh, financiar care vine din alte activități comerciale uh, și de către finanțările care sunt aprobate de către stat. Și cred că este important să vedem în ce măsură reforma se referă la reglarea competențelor acestei autorități, după aceea la problemele de finanțare. Iar în legătură cu acest capitol, urmează să mai avem negocieri cu Consiliul. În ce privește articolul 13, el se referă la articolul nediscriminatoriu pentru toate întreprinderile feroviare cu competențe în gestionarea infrastructurii. Eh, trebuie să ajungem la un acord privind anexa 3, chestiunea accesului la eh, furnizorii de combustibil trebuie să fie clarificat, trebuie să existe un contract plurianual sau eh, în ce privește cerința Comisiei la punctul 15a, estimăm că trebuie să prevedem uh, un uh, contract plurianual pe o perioadă de șapte ani care să permită buna gestionare a infrastructurii și fixarea unui plan pe termen mediu. În ce privește articolul 31 privind finanțarea și anexa 7 care se referă la detaliile uh, de conținut ale acordului, aici este uh, nu este nimic prevăzut în legătură cu situațiile de grevă. Pentru că toate aceste aspecte țin de competența națională, dar ne vom întâlni în această după amiază cu raportorii din umbră. Eu cred că textul de compromis care urmează să fie revizuit, uh, amendat eventual, îmbunătățit, pentru că mai există uh, anumite amănunte uh, care uh, creează probleme. Eu cred că datorită acestei colaborări vom reuși deja să îmbunătățim propunerea Comisiei. Ce mai lipsește analiza articolului 32 și a anexei 8 în ce privește tarifele, articolul 15 din propunerea Comisiei și articolul 6 și 7 uh, care se referă la raportul dintre gestionarii de infrastructură și prestatorii de serviciu și va urma să discutăm și despre amendamentele prezentate în ce privește deschiderea pieței. Deci, acestea ar fi Uh, lucrurile legate de starea de fapt, continuăm activitatea și sperăm că deja în această după-amiază vom putea să ajungem la o concluzie privind textul de compromis în legătură cu clarificarea elementelor pe care le-am menționat acum foarte fugitiv. Mulțumesc foarte mult. Domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Cunis tocmai a sosit dar uh, voi vorbi totuși eu ca primul uh, din partea grupului PPE și vreau să vă spun că îi mulțumim uh, raportoarei pentru activitatea desfășurată în ultimele săptămâni înainte de vacanța de vară. Suntem convinși că vom uh, reuși să ajungem la soluții privind amendamentele de compromis și să obținem și o majoritate largă în această comisie. Pentru noi, importante eh, rămân problemele legate de independența organismului de reglementare, tipul de finanțare a pieței, acordurile, serviciile care urmează să fie furnizate, dar suntem și de părere că Aici, în Parlament, trebuie să căutăm un sprijin al unei majorități largi și să știm exact în ce direcție ne mișcăm. Trebuie să știm, pe de altă parte, cum văd Comisia și Consiliul aceste subiecte pe viitor trebuie să stabilim uh, un plan cronologic în legătură cu momentul adecvat pentru discutarea diverselor subiecte. Eu cred că uh, activitatea inclusiv uh, cu uh, raportorii din umbră poate să se desfășoare în bune condiții pentru a ajunge într-un termen cât mai scurt la un rezultat bun pe care și noi să putem să-l susținem. Deci astăzi nu vreau să reiau dezbaterea în amănunt privind conținuturile. Se știe deja uh, care este punctul de vedere al uh, grupului PPE. Urmează să mai stabilim anumite termene de discuție cu Consiliul și Comisia. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc domnule Groș, domnul Tromoza. Deci aș dori ca fiecare să intervină cam câte patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele luni am uh, discutat despre reformare în reuniunile uh, raportorilor din umbră, avem o poziție constructivă și încercăm să facilităm un acord. Cred că putem ajunge la multe uh, acorduri de compromis în această după-amiază. Dar mai avem o problemă cu decuplarea Cred că aici nu avem o majoritate clară în cadrul acestui comis comisii pentru a avea o poziție uh, clară. Având în vedere că putem să aplicăm uh, întregul pachet pentru acest punct, eu aș prefera să eliminăm problema decuplării din reformare. Asta nu înseamnă că nu e importantă problema decuplării. Ar trebui să stabilim un calendar foarte strict în care Comisia să vină cu propuneri. Principala problemă pentru noi este deschiderea pieței. Asta este prima noastră prioritate în această reformare. Trebuie să avem niște uh, piețe deschise atât la nivel național cât și la nivel european. Și ar, am dori să subliniem uh, compromisul, în special articolul 57a și 56.3.c. Dacă lăsăm decuplarea în afara pachetului, putem să revizuim articolul 13, în special partea legată de independența furnizorilor de servicii. Discuțiile raportorilor din umbră au fost influențate de propunerea legată de decuplare și dacă această decuplare este lăsată afa în afara pachetului, atunci trebuie să o discutăm în articolul 13, apoi anexa 8.1. excluderea costurilor directe. Propunerea raportorului de a elimina anumite puncte A, C și F uh, și eliminarea punct, punctelor A și F, din punctul meu de vedere, nu are sens, pentru că aici trebuie să includem și serviciile sociale în costurile directe ale serviciilor feroviare. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Mr. Mulțumesc, domnule Moss, domnul Ziller. Uh, uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc raportoarei, doamna Serachiani, pentru activitatea domniei sale pentru a ajunge la un compromis, atât înainte de vacanța de vară, cât și acum. Vom continua să discutăm cu domnia sa și în această după-amiază. În general, sunt de acord cu părerea că principiile decuplării ar trebui să fie lăsate deoparte deocamdată în timpul uh, discuțiilor legate de reformare. Ne-am aștepta la niște propuneri noi din partea Comisiei Europene în ceea ce privește decuplarea pentru anul viitor. Asta ar însemna că am putea să progresăm mult mai rapid acum. în ceea ce privește ce am făcut în uh, iulie și ce am obținut în iulie, Cred că articolul 31 și 32 sunt acum bine redactate și uh, reflectă acordul legat de definirea segmentelor de piață și derogările legate de pauze și de uh, zgomot, de poluarea fonică în diverse uh, state membre care au standarde diferite. Acest lucru s-a reflectat deja în articolul 2 derogările sunt aceleași ca și în poziția comună a Consiliului. Principiile plății în aceste segmente ale pieței care sunt separate complet de uh, rețeaua generală europeană, cred că ar trebui să fie reflectată mult mai clar în propunerea de compromis. Cred că versiunea pe care am elaborat-o noi în iulie este mult mai bună decât cea pe care o avem acum. Deci, să continuăm să lucrăm în acest sens și aștept cu interes negocierile ulterioare cu raportorul și cu raportorii din umbră și sper că vom putea ajunge la un compromis. Mulțumesc, domnul Kramer. Cred că Ceea ce ne așteaptă acum ar fi putut să fie făcut mai de mult și am fi terminat deja, pentru că de la bun început am fost cu toții de acord că un reglementator uh, sever și independent ar fi putut să rezolve lucrurile. În ce privește unbundling, există în anumite țări, dar atunci rețelele s-au închis, iar unde nu există unbundling, rețelele sunt deschise. Deci, ă, noi trebuie să creăm garanții că rețelele să fie deschise și conform ă, experienței mele de până acum, acest reglementator independent și sever este o precondiție. Ne-a preocupat problema unbundling-ului în ultima vreme și pe viitor, dacă vrem sau nu, Uh, cred că va trebui să ajungem la un asemenea reglementator. Sunt de acord cu ceea ce propune Mathieu Groș. Uh, este nevoie de o cercetare mai amănunțită a modului în care funcționează lucrurile în Europa în clipa de față, iar rețelele trebuie să fie deschise inclusiv pentru uh, circulația persoanelor, pentru că aici lucrurile încă sunt închise pe plan național dar avem și unele probleme. Compromisul în legătură cu grevele. Noi nu vrem să intervenim în dreptul la grevă uh, de care sindicatele beneficiază. Ar merge prea departe, dar uh, acest reglementator european ar trebui să intervină doar în situații conflictuale. Pentru că dacă uh, vin o mie de cazuri pe masa lui de lucru, nu va face decât să nebunească, nici nu ar putea să aibă atâtea competențe pe plan european. Deci uh, să fie foarte clar delimitate și precizate situațiile în care nivelul european este cel care trebuie să uh, intervină. Deci eu uh, nu cred că trebuie să numim anumite uh, țări, uh, ci să spunem că cei care trebuie să-și uh, mai armonizeze reglementările trebuie să o facă într-un termen dat. În Germania, acolo unde rețelele sunt deschise, există o, o organizație care cuprinde pe toți actorii din domeniul transportului feroviar care sunt privați, care nu sunt de stat deci, um, um, eu uh, cred că um, trebuie să încercăm să valorificăm și experiența din ultimii ani cei care au devenit miniștri ai transporturilor în uh, ultimii ani de multe ori nu veneau din uh, acel domeniu, mai degrabă nu aveau idee despre modul în care trebuie să acționeze. Eu cred că eh, trebuie să tragem concluziile care se cuvin pe plan european. Mulțumesc, domnule Kramer. Mă întâlnesc săptămâna viitoare cu ministrul transporturilor din țara dumneavoastră și am să-i spun ce părere aveți despre el. Bun. Și, și doamna Wells, și eu vreau să salut faptul că nu dorim să depășim propunerea Comisiei în ce privește unbundling-ul și liberalizarea, pentru că eu cred că ar avea efecte negative asupra siguranței um, pasagerilor. Și uh, cred că uh, ar fi fost efecte fatale. În ce privește organismul de reglementare european, Eh, eu cred că eh, nu ar trebui să aibă eh, competențe în ce privește investițiile în traficul feroviar din statele membre, pentru că acesta ține de competențele naționale. Iar în ce privește uh, deciziile democratice ale reprezentanților uh, poporului ar uh, fi într-un fel torpilate. Eu sprijin ceea ce a spus Michael Kramer, că acest reglementator european ar trebui să intervină doar în situații conflictuale de proporții europene. În ce privește actele delegate, noi în orice caz, suntem favorabili codeciziei și aș vrea să fac și o propunere pentru următoarele negocieri. Toate actele delegate ar trebui să fie eliminate în, această, uh, în acest proiect, pentru că în felul acesta poziția Parlamentului ar fi fortificată, consolidată. Iar în ce privește serviciile minimale în situații de grevă, mi-aș dori să ajungem la un rezultat bun în legătură cu anexa 7 la următoarea întâlnire cu raportorii din umbră, pentru că trebuie să apărăm și drepturile salariaților. Și în final, aș vrea ca să mă refer la procedura din uh, întâlnirea cu raportorii din umbră. Pentru următoarele negocieri ale amendamentelor de compromis, mi-aș dori să nu se ajungă la soluții de compromis pentru uh, întregul articol, ci doar la cifra la care se referă compromisul, pentru că uh, în felul acesta uh, condițiile ar fi avantajoase uh, pentru situația de înaintare de amendamente în comisii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Mathieu Groș, din partea grupului PPE, a menționat deja elementele esențiale. Un punct important pentru noi este ca deocamdată să eliminăm din discuție problema unbundling-ului. Pentru că trebuie să vedem care va fi după aceea problema managerului de structură și care va fi și calendarul discuțiilor între Consiliu, Comisie și Parlament. Acest uh, reglementator independent este necesar, toți suntem de acord cu asta, dar trebuie să creăm și condiții de egalitate în ce privește competitivitatea și transparența calculării costurilor traseelor trebuie să existe, pentru că trebuie să ținem seama de toate elementele um, din structura acestor costuri uh, pentru că s-ar putea să fie nevoie aici de îmbunătățiri iar în ce privește serviciile, iarăși um, trebuie să ne preocupe, pentru că um, în ce privește um, operatorii din domeniul uh, feroviar, majoritatea încă sunt în mâna statelor membre. Deci trebuie să vedem care să fie primii pași aici și să încercăm să evităm complicațiile care s-ar putea crea. Trebuie să creăm niște modalități practice, inclusiv în ce privește uh, competitorii suplimentari, care este vorba uh, de pildă de furnizorii de electricitate, pentru că traficul feroviar, toți trebuie să aibă condiții egale Uh, în uh, competiția europeană pentru a nu fi dezavantajați. Deci uh, se cere o transparență maximă în legătură cu modul în care se vor compune costurile și pentru managerii de infrastructură. Va fi un punct foarte important pentru noi și în felul acesta cred că vom putea să progresăm. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gurmai. Uh, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportoarei pentru uh, activitatea sa pe acest subiect extrem de important. Viitorul transportului feroviar în Europa este extrem de important, nu doar pentru Europa, ci și pentru țara mea, pentru Ungaria pentru că infrastructura suferă din cauza lipsei de investiții. După 1990, prima prioritate a fost să dezvoltăm rețeaua de autostrăzi. Și cred că nu doar în Ungaria s-a întâmplat așa. În ceea ce privește reformarea pachetului feroviar prin simplificarea regulamentului și prin crearea unui context favorabil pentru investiții, ar putea fi un um, element pozitiv pentru dezvoltarea rețelelor feroviare. Uh, Uh, trebuie să avem o strategie, așa cum este strategia privind Dunărea, spre exemplu, pentru a crea investiții, pentru dezvoltarea nu doar a rețelei existente, ci și a legăturilor uh, între state. Mai mult, transportul feroviar joacă un rol uh, crucial în economiile statelor membre, mai ales în, țările, în statele membre mai vechi. O zonă integrată uh, atragătoare pentru uh, investitori ar putea duce și la un transport feroviar de mare viteză, care încă nu este dezvoltat în multe state membre și am multe exemple în acest sens. Cred că sectorul feroviar ar putea deveni un factor extrem de important pentru dezvoltarea durabilă despre care vorbim atât de mult uh, aspectele de mediu nu pot fi neglijate pentru că respectă Uh, obiectivele strategiei 2020 în ceea ce privește reducerea dioxidului de carbon. Mulțumesc, doamna Meissner. Ia, bine că Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe. Cred că ă, aproape toți suntem de acord că problemele de unbundling și de liberalizare suplimentară deocamdată trebuie să fie lăsate deoparte. Dar în Germania se spune că ceea ce lași deoparte nu este eliminat, definitiv este nevoie de o mai mare liberalizare și în ce privește decuplările de asemenea. Lucrurile pot fi îmbunătățite, uh, Uh, și colegul Kramer a spus cum uh, poți, uh, există trucuri prin care poți să elimini pe competitorii de pe piață. noi ne dorim în Europa o piață feroviară care să fie deschisă tuturor în condiții de egalitate și ne dorim un reglementator puternic, trebuie să fie o persoană independentă și este destul de greu de găsit o asemenea persoană care să poată să ia decizii competente. Mă bucur că acum cred că putem să cădem de acord și cred că acest lucru va deveni evident și uh, la întâlnirea raportorilor din umbră din această după-amiază. Dar asta nu înseamnă că nu dorim să discutăm aspectele legate de unbundling și de o uh, continuare a liberalizării. Mulțumesc domnul Cancian. Grazie, președinte. E... Mulțumesc, domnule președinte. Am știut întotdeauna că va fi o sarcină dificilă, având în vedere cât de multe poziții diferite există. Faptul că am ajuns în această etapă cu această propunere, cred că ne lasă cu un gust oarecum amar. Pentru că am fost ambițioși, am avut niște idei îndrăznețe, dar cu intervenția comisiei și cu pozițiile diferite ale grupurilor, cred că am regresat. Aș dori să subliniez un punct foarte important. Subiectul critic aici este liberalizarea pieței. Dacă neglijăm această liberalizare, atunci nu mergem în direcția cea bună. O autoritate de reglementare mare funcționează bine doar dacă ai o piață liberă. Asta pentru mine este elementul fundamental. Dar, din păcate, nu părem să putem ajunge acolo, nu putem să avem cifrele care ne trebuie, voturile care ne trebuie. Știu că trecem prin momente dificile din punct de vedere economic și cred că este de datoria noastră să luăm decizii cât mai rapid, să ne asigurăm că toate aceste lucruri pot să stimuleze economia, pot să înceapă într-adevăr să ne ajute să ieșim din această perioadă dificilă. Asta este răspunderea noastră și din punctul meu de vedere, în acest moment nu acționăm suficient de repede. Cred că e clar că trebuie să accelerăm puțin ritmul. Dar, din păcate, în momentul de față, cum spuneam, nu avem voturile necesare. Sper să ajungem să avem voturile necesare cât mai repede cu putință. Doamna Durand domnule președinte. Împărtășesc ceea ce s-a spus în ceea ce privește necesitatea de a avea o piață liberă și deschisă, nu de principiu, ci pentru, a avea o mai bună calitate în ceea ce privește serviciile furnizate pasagerilor și utilizatorilor. Și aici aș vrea să mă întorc la articolele 13 și la amendamentele respective. E vorba de serviciile de facilita- facilizare. Deci e nevoie să deschidem către noi veniți, e nevoie de acord și că e nevoie de o uh, organizare separată, de o nouă contabilitate, dar aici a, vă atrag atenția că apare un mare pericol în ceea ce privește separarea Uh, utilizatorului istoric de serviciile de mentenanță. De ce din principiu, dacă un operator istoric își face în mod convenabil și cu toată capacitatea mm, tot ce înseamnă mentenanța, de ce trebuie să îl separăm de acestea? De, de, trebuie să uh, reflectăm uh, în, uh, uh prin, pe principiu de necesitate, nu de deschidere de dragul deschiderii în ceea ce privește întreținerea mașinii, mașinilor. Uh, și am să spun uh, invers că în ceea ce privește, privește serviciile din gări, uh, companiile feroviare din țările noastre închid linii, închid gări uh, și au servicii de proastă calitate, deci tocmai de, să deschidem toate acestea unor operatori noi pentru a avea uh, servicii de calitate. Prin urmare, eh, eu eh, zic să mergem la un compromis în așa fel încât să eh, avem lucruri de calitate, sunt, avem operatori istorici care fac, își fac foarte bine lucrurile, dar sunt și alții care nu lucrează cum trebuie. Prin urmare, mm, lucrurile trebuie făcute nu de dragul de a fi făcute. În ceea ce privește serviciile uh, minimale, uh, în orice caz, uh, e vorba de. Uh, de uh, servicii, de relațiile pe care le întreține uh, întreprinderea cu personalul pe care îl are. Vă mulțumesc, domnule președinte. Frumusețea Europei constă în compromis și boala Europei constă tot în compromis și tocmai constatăm dificultatea acestui compromis. E foarte adevărat, prin urmare, că toată lumea dorește un sistem feroviar care să răspundă tuturor um, cerințelor uh, care să permite să mergem către mai multă democrație, către uh, uh, ecologie și așa mai departe. Toată lumea știe că pentru a ajunge la un astfel de serviciu avem nevoie de condiții de bază, o rețea deschisă, o exploatare liberalizată și deschisă, că trebuie să deschidem facilitățile și că e nevoie de un arbitru. Toată lumea este de acord cu arbitrul și uh, însă îi vom da, uh, îl vom dota cu reguli mai târziu. Prin urmare, nu avem nici, nu, nu prezintă interes să apărăm ceva ce nu am discutat mai înainte, regulile jocului. Eu susțin poziția raportoarei noastre și curajul acesteia și spun că nu văd de ce, dacă nu putem să, um, a, să, să uh, dăm un decupaj acum, de ce Parlamentul nu poate să aibă curaj în poziția pe care o adoptă față de Consiliu și de Comisie? Spun de altfel că și anunț că îmi voi retrage toate amendamentele pe subiect, pentru că nici o... Um, uh, nimic nu este posibil fără uh, uh, regrupare și, în final, uh, deschiderea uh, serviciilor uh, cu, uh, uh, în, legate de recrupaj vor ridica problemele pe care uh, le, le putem deja vedea pentru a evita dezbaterea, noi mergem către o soluție care nu e de fapt o soluție, trimitem peste 2 ani sau peste mai mulți ani uh, adoptarea unei decizii în ceea ce privește sistemul feroviar și aceasta ar fi o soluție foarte uh, decepționantă. Eu, uh, unul, am un gust amar, așa cum spune și uh, Antonio, dar sunt și decepționat pentru că uh, Uh, am, am pierdut o ocazie din nou și, uh, de asemenea, uh, vedem câtă, câtă greutate avem să funcționăm într-un cadru european. Doamna Alexander. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mă alătur colegilor care și-au manifestat frustrarea recunosc activitatea extraordinară realizată de raportor și de raportori efectivi în revenirea asupra unui text uh, foarte controversat și se pare că uh, controversa continuă tocmai din cauza liberalizării, deși Parlamentul a acceptat într-o primă instanță acest lucru, dar a existat și un subiect mai controversat și anume ideea de a insufla un nou suflu în uh, operatorii tradiționali, de a ajuta să evolueze operatorii istorici care există de multă vreme. Știm că acesta a fost un obstacol atunci când am vorbit despre îmbunătățirea serviciilor oferite de către operatori. Deci, toată această problemă a decuplării a fost uh, adevărată, uh, a fost instrumentul pe care Parlamentul a vrut să-l uh, folosească de la bun început. Deci nu e ceva nou, nu a apărut acum peste noapte în cadrul reformării. În această dimineață, președintele se întreba de ce Comisia noastră și Parlamentul European sunt ultimii care află elemente noi despre anumite dosare. Deci dacă nu ne facem treaba atunci când este momentul, atunci va fi extrem de dificil să o facem după aceea. Am spus de la bun început că decuplarea este modalitatea de a galvaniza operatorii care funcționează de multă vreme pentru a face lucruri, lucrurile cât mai bine, pentru a oferi servicii de calitate, uh, pentru a se asigura că angajații lor își fac treaba așa cum trebuie. Deci, avem această propunere pe masă, dar să nu fim surprinși sau dați pe spate atunci când alte instituții nu ne iau în seamă și nu ne iau în calcul, pentru că noi nu ne-am făcut treaba cum trebuie. Sunt împotriva problemei restricțiilor și eliminării restricțiilor. Mulțumesc. Domnul Sturks. Dank da, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu Ramon atunci când a spus că decuplarea ar trebui să fie lăsată deoparte. Pentru că nu putem ajunge la un acord pe această temă, dar cu sufletul sunt alături de ceea ce a spus domnul Richet. Nu vom avea niciodată o piață feroviară europeană adevărată dacă nu există o distinție clară între cei care se ocupă de infrastructură și cei care oferă servicii pe acea infrastructură. Și va trebui să vedem cât de departe putem ajunge dacă curtea va emite o sentință și comisia va reacționa față de problema decuplării. Dar până avem, de, până la decuplare, articolul 13 cu anexa 3, referitoare la servicii feroviare, vor deveni din ce în ce mai importantă. Pentru că realitatea este că o mare parte din aceste servicii sunt servicii esențiale pentru ca întreprinderile feroviare să-și poată face datoria. Tocmai de aceea mi se pare foarte ciudat că în propunerea de compromis pentru articolul 13 se spune că dacă un operator de servicii are o legătură cu o întreprindere feroviară, atunci trebuie să organizeze lucrurile astfel încât să facă o distinție. Dar s-a îndepărtat de aici termenul legal, juridic. Dacă lăsăm decuplarea deoparte, trebuie să ne asigurăm măcar că în acest articol și în, anexa 3 se garantează independența. Deci nu putem elimina termenul juridic, pentru că altfel nu mai ajungem nicăieri. Mai mult, argumentele care s-au folosit și anume că decuplarea este bună pentru siguranța pasagerilor. Dacă ne uităm la statistici, cea mai sigur, cele mai sigure țări sunt uh, Regatul Unit și uh, Olanda, unde decuplarea s-a făcut deja. Deci nu cred că există justificarea că decuplarea ar putea să pericliteze siguranța ori uh, aveți un punct de vedere greșit, ori aveți cifre pe care, secrete pe care eu nu le-am văzut. Sunt de acord cu domnul Kramer că un organism de reglementare puternic este un punct esențial. Deci nu-l diluați prin mii de proceduri care trebuie să fie anunțate, notificate și prin birocrație. Organismul de reglementare trebuie să fie o instituție care să intervină uh, atunci când uh, piața nu funcționează cum trebuie. Deci nu ar trebui să fie diluat cu birocrație, trebuie să fie puternic, independent și să aibă niște responsabilități clare. Și cred că trebuie să facem un prim pas în această direcție a unui organism de reglementare european, să vedem cât de departe ajungem pentru că vorbim despre licențiere, vorbim despre material rulant și așa mai departe, trebuie să consolidăm agenția europeană. Specificațiile tehnice sunt invocate mult prea des ca pretext pentru a proteja piața. Deci se poate spune, da, bine, puteți intra pe piață, dar trebuie să cheltuiți milioane de euro pentru a avea uh, tipul dumneavoastră de locomotivă aprobat și dacă se rezolvă și problema asta, atunci găsim o altă obiecție. Deci sunt de acord că trebuie să avem transparență, dar cred că problema cea mai mare este găsirea unor resurse pentru îmbunătățirea eficienței și în primul și în primul rând trebuie să ne gândim la consumator, la utilizatorul de servicii feroviare. Uh, și nu neapărat la întreprinderile feroviare în sine. Și cred că raportarea a introdus prea multe elemente în uh, raport și procedurile devin mult mai complicate și notificările devin mult mai dificile. Deci nu trebuie să reglementăm modul în care funcționează întreprinderile feroviare și cum își tratează ele angajații și așa mai departe. Vrem doar să avem o eficiență mai mare a acestor întreprinderi. Și în primul și în primul rând trebuie să ne gândim din punct de vedere comercial Trebuie să ne gândim la oamenii care utilizează trenurile. Asta este marea mea frustrare, domnule președinte. Cred că e ultima mea intervenție în Comisia de Transporturi, așa încât vreau să dau glas acestei frustrări pe care o simt de ani de zile, că am făcut mult prea puțin pentru a deschide piața feroviară. Dacă Mm, vă gândiți la începutul anilor 90 și la ce s-a încercat uh, pentru domeniul aviației și uh, domeniul feroviar, dacă vă uitați la propunerile de atunci și la consecințele asupra modificării culturii respective și să face o comparație cu sectorul feroviar, vedeți și motivele frustrării mele. Sectorul feroviar nu a înregistrat foarte multe progrese, așa cum ați spus și dumneavoastră la început. Nu vreau să termin într-o notă negativă și vreau să spun că, având în vedere că am lucrat cu dumneavoastră timp de 12 ani, una dintre cele mai uh, importante lecții pe care le-am tras din uh, pachetul maritim a fost că am reușit în cele din urmă să facem ceva deși nu suntem în lumina reflectoarelor, am reușit să avem uh, niște realizări care au avut consecințe în lumea reală. Deci după 12 ani, cred că putem spune că am reușit în cele din urmă să punem niște, o piață de temelie uh, pentru anumite domenii, dar din păcate nu și pentru cel feroviar. Well, before I Înainte de a da cuvântul comisiei, domnule Sturk, aș dori să fac și eu o mică prezentare pentru dumneavoastră, pentru serviciul dumneavoastră de 12 ani în cadrul acestei comisii. Dacă parcurgem activitatea dumneavoastră, în special în sectorul maritim și activitatea legată de sectorul feroviar și de pachetul feroviar, îmi amintesc câte ore am uh, stat cu domnul Costa la concilieri. Noi le țineam pe o parte, el uh, ascundea textele pe partea cealaltă. O să-mi amintesc întotdeauna, cred, faptul că raportorul, atunci când am avut comitetul uh, permanent legat de accidentul Prestige. Sper că activitatea noastră de atunci va intra în analele Parlamentului. Pentru că îmi amintesc uh, interogatoriul uh, uh, comandantului de port dacă vă amintiți, a fost uh, destul de dificil și doar cu sprijinul dumneavoastră am putut să aflăm adevărul. Deci activitatea noastră este legendară și știu că acum ieșiți la pensie, este ultima dumneavoastră zi. Mi s-a spus că o să începeți să cântați la chitară și o să vă ocupați și de uh, bucătărie, o să gătiți. Uh, și o să petreceți uh, mai mult timp cu familia noastră, în special cu nepotul. Și dorim să vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră de 12 ani. Am fost coordonator uh, împreună cu dumneavoastră și vă urăm toate cele bune și dumneavoastră și familiei dumneavoastră pentru viitor și vă rog să veniți la prezidiu astfel încât uh, în numele comisiei să vă pot uh, oferi un mic dar ca recunoașterea activității dumneavoastră. Mulțumesc! I'm glad you mentioned the mă bucur că ați vorbit de prestij. Știți cum am primit eu raportul ăsta? Dumneavoastră erați coordonatorul din partea socialiștilor, Dachis era din partea creștinilor democrați și am avut noi o întâlnire, noi trei, și Hadzidakis a zis, eu nu vreau raportul ăsta, pentru că dacă pun mâna pe raportul ăsta, trebuie să-l dau unui spaniol. Uh, și nu o să existe nicio propoziție pe hârtie în acest raport. Și Brian a spus, nici eu nu-l vreau din exact aceleași motive. Și amândoi s-au uitat la mine și așa m-am pomenit eu cu raportul. Și este unul din cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în uh, cariera mea. Și uite așa funcționează coordonarea, să nu credeți că se iau numai decizii raționale. Vă mulțumesc foarte mult și omul care este succesorul meu este în sală, dar nu-l văd. A, uite, l-am văzut. Filip, te rog să te ridici. Acesta este domnul care va lua locul de săptămâna viitoare. Thank you very much. Încă o dată mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc tuturor, dragi colegi, pentru colaborare. Okay, Mr. Blackgate from the Commission. that. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Blackbay, din partea Comisiei. Spre deosebire de domnul Stăx, eu o să vă restricționez timpul de vorbire. Comisia, vă rog. Um, uh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru activitatea desfășurată în această vară și pentru eforturile depuse pentru a ajunge la compromis pe marginea propunerii Comisiei, nu putem decât să reconfirmăm dorința noastră de a colabora constructiv cu Parlamentul pentru a ajunge la un acord cât mai repede posibil, pentru că scopul acestei propuneri de reformare este să aducem îmbunătățiri pe piața aceasta. Poate Câteva comentarii, dacă permiteți, domnule com, președinte, în legătură cu elementele menționate în această dimineață. Evident că este nevoie de o infrastructură care să fie finanțată corespunzător. Trebuie să se facă investiții pe termen lung. S-a vorbit aici despre experiența domeniului infrastructurii și cred că este nevoie de o finanțare durabilă a infrastructurii. Și eu cred că uh, propunerile făcute și susținute și din partea Comisiei vor permite să ajungem la aceste tipuri de investiții. În ce privește accesul nediscriminatoriu la toate facilitățile și serviciile, acesta este un element cheie al propunerii și Comisia speră că uh, Parlamentul uh, va susține repropunerea în acest domeniu esențial, inclusiv în ce privește uh, un nivel adecvat de separare a activității operatorilor în domeniul traficului feroviar. Știm că va continua discuția în acest domeniu și Comisia va găsi o soluție fericită. În ce privește organismele de reglementare, sunt mulțumit de uh, modul în care uh, comisia dumneavoastră vede lucrurile. Este nevoie să trebuiască să ne pronunțăm și în ce privește chestiunile tehnice, obiectivele, mijloacele financiare. Deci, în acest punct de vedere, activitatea acestui organism de reglementare va fi esențială pentru că toate demersurile în domeniul uh, căilor ferate să fie în interesul european Sigur că va fi nevoie de o organizare uh, adecvată pentru a nu crea o povară birocratică suplimentară și sigur că există uh, o piață um, în domeniul căilor ferate foarte diferențiată, având în vedere uh, numărul mare al statelor membre. Uh, iar în ce privește neînțelegerea care se pare că mai există încă, în ce privește uh, uh, propunerea noastră care ar putea să aduc, impieteze asupra uh, modului în care statele membre garantează dreptul la grevă, eu uh, cred că uh, uh trebuie să clarificăm lucrurile astfel încât serviciile minime să fie garantate și să se poată face referință la ele în orice caz, însă um, nu uh, dorim să influențăm vreun fel uh, dreptul la grevă. Și în final vreau să subliniez uh, că este foarte important ca această propunere să înregistreze în continuare progrese. În paralel, eh, elaborăm în continuare și propunerile noastre privind unbundling-ul și deschiderea eh, piețelor feroviare naționale și eh, nu săptămâna viitoare, dar în anul următor vom veni cu o propunere în acest sens. Și cred că în săptămânile viitoare vom face un document și în care să permită consultări în acest domeniu și va crea o ocazie pentru comisia dumneavoastră de asemenea să ne împărtășească punctul de vedere în legătură cu această inițiativă. Mulțumesc foarte mult! Domnule Sacchiani, doriți să uh, interveniți? Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au intervenit. dați-mi voie și să uh, uh, citez pe Tomaso de Lampedusa, care uh, spunea că încercăm să modificăm întreaga istorie pentru a nu schimba nimic, pentru că, în esență, lucrurile rămân neclintite. Mi-e foarte teamă că, în clipa de față, cam așa arată lucrurile și în ce privește acest întreg pachet feroviar. Și regret, pentru că uh, Parlamentul, într-un fel, plătește oalele sparte pentru faptul că această carte albă a venit foarte târziu, au existat întârzieri de reacție uh, și dacă acum uh, renunțăm și la discutarea anumitor aspecte pentru că vrem să împingem lucrurile să um, se finalizeze după o primă uh, lectură, um, ce pot să spun? Parlamentul este independent și ar trebui să um, activeze uh, respectându-și propria demnitate. Dacă va eșua acest demers, uh, o mare nemulțumire. Colegul Kramer deja spunea într-o uh, rezoluție că în 2007 că um, ar trebui să progresăm. După aceea, uh, Cartea Albă a venit în 2010. Noi trebuie să avem puterea să ne menținem autonomia și vis-a-vis de uh, punctele de vedere ale Comisiei și ale Consiliului. Mie mi se pare că acest text uh, deja uh, a fost puțin slăbit uh, față de varianta inițială. Trebuie să tragem niște concluzii politice. Uh, noi ar trebui să insistăm în cerința noastră de a avea un regulator puternic pe această piață. În orice caz, trebuie să semnalăm că în clipa de față întregul transport feroviar se lovește de zeci de piedici care creează dificultăți pe piață. Trebuie să acționăm mai hotărât decât până acum. Noi, ca Parlament, trebuie să facem propunerile pe care Comisia nu a fost în stare să le facă. Deci trebuie să punem pe picioare acest organism puternic de reglementare care să poată să intervină și uh, în chestiunile de competiție pe piață, astfel încât această piață să devină funcțională. Și să îi uh, Susținem, evident, în continuare pe operatorii uh, tradiționali, în același timp însă să nu barăm calea uh, noilor operatori care doresc să uh, activeze pe această piață. Sigur, și în ce privește anexele, uh, ar mai fi multe de discutat. Uh, eu uh, rețin propunerile care au fost făcute în legătură cu întreaga problematică a separării activității operatorilor pe piață dar cred că suntem cu toții de acord că ne dorim o piață deschisă, că ne dorim o bun, un bun management în domeniul traficului feroviar. Nimeni nu are obiecții legate de uh, aceste deziderate, dar în acest caz trebuie să găsim și uh, soluțiile necesare pentru ca uh, concret să se schimbe ceva pe această piață. Uh, și uh, colegul Riche, de altfel, uh, a exprimat cu amărăciune un punct de vedere. Trebuie să înțelegem că, până la urmă, aceste documente rezultă în urma unor disponibilități la compromis. Dar compromisul nu trebuie să meargă mai departe. Trebuie să ne apărăm până la urmă punctele de vedere. Deci eu cred că trebuie să avansăm în această inițiativă. Mi s-a părut utilă discuția de astăzi și uh, reformarea poate că uh, uh, va conține și o solicitare fermă la adresa Comisiei pentru ca în domeniul separării și, a liberalizării să se întâmple ceva. Sigur că va trebui să găsim pentru asta un termen adecvat, pentru că și pentru cetățeanul european timpul presează. Mulțumesc foarte mult. Vreau să Amendamentele vor fi analizate pe 10 octombrie, iar în uh, ziua următoare, pe 11 octombrie, vom uh, vota în comisie. Uh, votul în plenară este prevăzut în luna noiembrie. Dați-mi voie să trec și la următor, ultimul punct uh, și este propunerea de aviz a domnului Asades privind o strategie spațială a Uniunii Europene. Bun? Aveți cuvântul, dar vă rog să așteptați puțin până când cei doresc să părăsească sala să o facă. Va fi o dezbatere importantă, așa că Vă rog, uh, încercați să părăsiți sala în liniște. people please move away from the corridors? If you must chat, do it outside. Vă rog frumos să vă îndepărtați de coridoare și dacă vreți să stați de vorbă, vă rog să o faceți în afara sălii. People move, please. You're blocking the gangways there. Puteți să vă grăbiți un pic?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 caz asta, dar vă mulțumim pentru răbdare. E cel mai bine să-i lăsăm pe toți să plece și după aceea să vorbim. Domnule Zasada, vă dau cuvântul. Colegi, colegi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Foarte adesea nu ne dăm seama că activitatea spațială și serviciile și produsele spațiale sunt elemente cheie pentru dezvoltarea economică a societăților noastre. Unul dintre cei mai mari uh, beneficiari a unei strategii uh, spațiale bine gândite este sectorul de transport. Și din punctul meu de vedere, acest lucru am fost limitat de numărul de caractere pe care trebuia să-l folosesc, dar am încercat totuși să includ toate subiectele cheie care ar trebui să fie discutate de către uh, comisia noastră și transmise către comisia competentă pe fond. În primul rând, ar trebui să facem tot posibilul ca strategia europeană referitoare la spațiu să creeze condițiile necesare pentru dezvoltarea unei tehnologii care să îmbunătățească sistemele de gestionare pentru trafic și controlul traficului în toate segmentele de transport. În al doilea rând, nu vom avea o dezvoltare durabilă în conformitate cu strategia 2020 fără un sistem de transport eficient. Și în acest context, politica spațială, care include și transportul, este un instrument foarte bun pentru a înfrunta trei tipuri de provocări. În primul rând, provocările sociale, pentru că se traduce în bunăstarea poporului. În al doilea rând, din punct de vedere economic, activitatea spațială este sursa unor cunoștințe noi și produse noi pentru a îmbunătăți sectorul de transport. În al treilea rând, din punct de vedere strategic, pentru că uh, transportul are un sistem GPS, spre exemplu, care ne va crește independența sistemelor operate de țări terțe. Ar trebui să ne gândim la activitatea Consiliului privind spațiul, dar regret că în timpul celei de-a șapte reuniune a sa, doar o singură dată au dezbătut uh, subiectul transportului european și nu s-au gândit uh, în detaliu la importanța politicii spațiale pentru transport. Și tocmai de aceea aș dori să-i fac uh, președintelui o sugestie ca înainte de a opta uh, ședință a acestui uh, Consiliu Spațiu Comisia noastră din Parlamentul European să-și uh, facă cunoscută poziția, să solicite pași importanți și ambițioși pentru sectorul de transport în Uniunea Europeană. În al patrulea rând, sunt convins că cei mai mari beneficiari ai tehnologiilor spațiale va, vor fi Galileo și EGNOS care sunt extrem de importante pentru construirea unui cer unic european și pentru dezvoltarea suplimentare a bunei gestionări a traficului aerian în Europa. Apoi, solicit pregătirea unui calendar pentru implementarea ambelor programe și pentru uh, o finanțare stabilă. În al cincilea rând, tehnologiile spațiale contribuie la creșterea nivelului de siguranță în transportul rutier și transportul naval în legătură cu controlul de trafic, încasarea de taxe, ICOL și urmăresc traficul în timp real. În comisia noastră vom dezbate în curând o comunicare din partea comisiei în ceea ce privește tahografele digitale și foaia de parcurs pentru acțiunile ulterioare. Aș dori să subliniez că fără un sistem GPS eficient, tahografele digitale nu vor fi atât de eficiente pe cât este necesar. În al șaselea rând, subliniez în avizul meu că ar trebui să facem tot posibilul pentru a ne asigura că infrastructura critică în Europa este protejată în mod adecvat. Dacă pierdem anumiți sateliți ca urmare a unei coliziuni, cu gunoaie din spațiu, atunci trimiterea unui nou satelit pe orbită necesită timp, bani și eforturi. Deci riscul de uh, uh, daune aduse sistemului spațial european trebuie să fie redus cât mai mult. Și, nu în ultimul rând, o observație care rezultă din experiențele mele foarte recente. După ce am pregătit acest aviz, uh, m-am trezit cu o nouă problemă legată de finanțarea programului GMS. Dacă credeți că acest lucru ar trebui să fie și el introdus în aviz, atunci o să vă ascult propunerile de amendament. Problema de aici este că în perspectivele financiare 2020 nu există niciun fel de sursă de finanțare oferită pentru acest proiect. Vă mulțumesc pentru toate sugestiile oferite în cadrul pregătirii acestui aviz și mulțumesc și secretariatului pentru o cooperare excelentă și sunt deschis la orice fel de observații. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Zasada. Uh, Mrs. Ticau. Doamna Ticau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-l felicit pe domnul Zasada pentru raportul, pentru avizul domniei sale și aș vrea să adaug câteva considerente. Uh, Întâi și întâi, politica spațială a Uniunii Europene este extrem de importantă atât pentru cercetarea spațiului, uh, dar și pentru transport, schimbările climatice, securitatea, competitivitatea uh, și, nu în ultimul rând, pentru locurile de muncă pe care le generează. Deși are competențe în acest sector, Europa nu își exploatează suficient uh, potențialul din cauza unei dispersări a intervențiilor sale și uh, de aceea cred că impactul major asupra cetățenilor uh, pe care politica spațială o are se reflectă în special în domeniul siguranței aviației și anume programele EGNOS și Galileo, programul de monitorizare a Pământului, GMS, uh, precum și comunicațiile prin satelit, sateliții de comunicații, care reprezintă peste 60% din cifra de afaceri a industriei spațiale și constituie un sector cheie pentru industria spațială Uh, industria spațială europeană reprezintă uh, practic uh, o cifră de afaceri de aproximativ 5,4 miliarde de euro, o forță de muncă înalt calificată de peste zero de persoane, iar cei 11 mari operatori de comunicații prin satelit din Europa operează cu 153 de sateliți de comunicații, asigurând peste zero de angajați de asemenea, se estimează că 6-7% din uh, produsul intern brut al țărilor occidentale, uh, și anume aproximativ 800 de miliarde de euro, uh, reprezintă servicii dependente de radionavigația prin satelit. Politica spațială face parte și dintr-o inițiativă emblematică, și anume privind inițiativa privind politica industrială, iar strategia prevede depunerea unor eforturi de către comisie pentru dezvoltarea unei politici spațiale eficace care să pună la dispoziție instrumentele necesare depăirii unor provocări cheie la nivel mondial și care să obțină rezultate în special în ceea ce privește programele galileo și gmes regret faptul că nu există suficientă finanțare pentru programele galileo gmes și gnss așa cum a spus uh, domnul raportor zasada pentru gmes există declarații din partea comisiei că nu va fi finanțat acest program în uh, viitorul cadru financiar multianual de asemenea în două mii unsprezece comisia ar fi trebuit să vină cu o propunere legislativă destinată adaptării cadrului instituțional pentru galileo și egnos Uh, de asemenea, vreau să subliniez faptul că infrastructurile spațiale sunt infrastructuri critice de care depind servicii esențiale pentru buna funcționare a societății și a economiilor noastre. Uh, practic, industria spațială este un sector strategic. Închei, domnule președinte, spunând că internetul de mare viteză, televiziunea, radioul, îmbunătățirea transporturilor, serviciile de urgență depind de Uh, politica spațială și, de asemenea, trebuie să fim atenți în cadrul politicii spațiale și asupra reutilizării informațiilor din sectorul public, factor cheie în utilizarea de noi servicii. Cred că cea mai gravă problemă este faptul că nu se asigură suficientă finanțare pentru cercetare în domeniul serviciilor uh, bazate pe GNSS, care să permită utilizarea Uh, sistemelor Galileo, GNSS, uh, EGNOS uh, la capacitatea planificată și de asemenea regretăm faptul că deși s-au obținut rezultate spectaculoase în ultimele luni privind cercetarea spațială, din păcate programul GMES nu va fi finanțat prin viitorul cadru financiar multianual. Și cred că aici va trebui să facem câteva amendamente ca să întărim această poziție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Savisan. Aitäh, härra esimees. Ka mina Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului Zasada pentru acest proiect. Aș dori să spun că nu am uh, probleme legate de punctul său de vedere. Noi întotdeauna am susținut proiectele Galileo și GMES și uh, sigur că este important să stabilim și o foaie de parcurs. După aceea putem discuta și problemele de finanțare. Acest aviz spune că tehnologia uh, prin satelit și gestionarea spațiului uh, sunt importante pentru eficiența transporturilor. Atunci când vorbim de e-call, de pildă, trebuie să reluăm aceste idei. Suntem de acord cu uh, direcția sugerată de acest aviz și dacă în uh, cadrul discuțiilor uh, ne vor veni idei noi, uh, cu siguranță vom contribui cu ele. Doamna Foster, mulțumesc, domnule președinte, doresc să mulțumesc și raportorului pentru activitatea desfășurată. Sunt foarte interesat să realizăm un progres în acest domeniu ne interesează aspectele legate de transport, în primul rând, dar lucrurile merg mult mai departe, uh, pentru că și uh, Franța susține acest sector uh, și Marea Britanie, de asemenea, în ce privește producția de satelit, sateliți. Și uh, în momentul în care am spus că ne-am dorit uh, să creăm uh, propriul sistem de GPS, uh, inclusiv în Statele Unite a existat o reacție. Sigur că lucrurile în acest domeniu nu sunt ieftine deloc, dar dacă dorim ca Europa să progreseze în acest domeniu și statele membre, sigur că nimic nu va fi ieftin deci, eh, trebuie să înțelegem că statele membre trec printr-o eh, perioadă dificilă din punct de vedere economic, în același timp însă trebuie să încercăm să ne îmbrățișăm aceste ideale și să progresăm. Toți am fost de acord cu programul Galileo. Știam că vor fi probleme legate de finanțare, că vor fi probleme cu percepția publică, că va trebui să explicăm eh, cetățeanului. De ce ne dorim investiții în acest domeniu? Când dorim să elaborăm asemenea proiecte de amploare și Comisia trebuie să ne susțină pentru ca lucrurile să se desfășoare profesionist și comunicarea să fie corespunzătoare. Când ne gândim la proiectul Cezar, E sigur că este vorba despre bani publici, dar și companiile um, trebuie să contribuie substanțial la finanțare. Noi ne dorim uh, condiții bune pentru transport, ne dorim un management corespunzător și al traficului aerian. Uh, ne dorim ca și programul GMS să devină unul funcțional. Sunt multe aspecte colaterale care poate nu țin în totalitate de competența Comisiei TRAN, dar uh, proiectele uh, uh, sunt serioase, inclusiv legate de politica de administrare a spațiului aerian. Trebuie să avem o abordare matură uh, și să fie o abordare bine coordonată și în relația cu Comisia Europeană pentru a putea să ne impunem obiectivele și să avem motive să fim optimiști în acest domeniu. Doamna Lichtenberger. Da, și eu pot să continui în sensul celor spuse până acum, pentru că toată uh, dezbaterea legată de strategia care se referă la sateliții din Europa um, uh, am putut constata că în ultimele luni am avut de suferit pentru că nu am jucat cu cărțile pe masă, inclusiv în ce privește contribuția dinspre sfera militară. Pentru că uh, uh, la un moment dat s-a spus că un satelit va avea o destinație în primul rând uh, comercială și civilă, ca după aceea să se constate că sunt folosiți și în scopuri militare sau că mai degrabă scopurile militare au avut prioritate. Asta a dus la o anumită iritare. Și ce am putut eu uh, constata este că lucrurile nu sunt finanțate consecvent până la capă. Uh, noi și într adevăr așa este noi ne bazăm pe faptul că la un moment dat uh, vor exista și aceste interese militare care se vor impune și că probabil ele vor, la vor prima și câteodată am sentimentul că uh, acesta este principalul motiv uh, care creează probleme în dezbaterea de finanțare uh, pe viitor a acestor sisteme spațiale, pentru că nu știm care vor fi principalii utilizatori finali. Noi am vorbit astăzi uh, despre uh, pericolele legate de transportul unor mărfuri periculoase și de necesitatea uh, unei supravegheri a traseelor pe care aceste mărfuri periculoase le vor avea, pentru ca și forțele de intervenție în caz de accident să poată să fie alertate rapid și să poată să aibă o reacție corectă dar uh, este vorba în felul acesta ca și uh, posibilele uh, riscuri asupra mediului înconjurător să fie bine monitorizate în baza tehnicii spațiale. Deci există din acest punct de vedere necesitatea ca toți să susținem aceste puncte de vedere, dar de asemenea, insist asupra ideii că este important uh, să existe transparență în legătură cu interesele militare, pentru că altfel uh, ajungem la aceste uh, situații nefericite, conflicte cu care ne-am mai, de care ne-am ciocnit și în trecut. Este nevoie de transparență. Pentru ca și noi să putem să contăm pe posibilitatea de a beneficia de sistemele care există. Deci, ă, această temă trebuie să fie văzută și din această perspectivă. Și cred că ă, ar fi bine dacă mai mulți eurodeputați ar, s-ar interesa de acest domeniu și ar susține acest punct de vedere. Mulțumesc, doamna Gurmai. Mulțumesc, doresc să Mulțumesc uh, raportorului pentru activitatea pe care a desfășurat-o în acest domeniu. Cred că activitățile spațiale sunt vitale pentru dezvoltarea societății noastre și au un impact direct asupra vieții cetățenilor. Deci, politica spațială este un instrument care uh, ține atât de politica internă cât și de politica externă a Uniunii Europene. Bunăstarea socială a cetățenilor depinde și de politica spațială, inclusiv ce ține, uh, ce respect privește mediul înconjurător, dar și multe ale elemente ale vieții sociale. Ca atare este nevoie de o cooperare internațională, de o forță care să promoveze mai bine cooperarea în acest domeniu. Iar în ce privește strategia necesară, eu cred că spațiul servește uh, pentru a susține poziția Uniunii Europene ca un actor important pe plan mondial în acest domeniu și uh, ca un uh, garant al independenței noastre. Iar în ce privește abordarea din perspectiva intereselor Comisiei TRAN, ne gândim la um, acel, uh, al șaptelea Consiliu pe probleme spațiale, care a conturat politica în acest domeniu și uh, rezultatele, din păcate, uh, nu au fost uh, popularizate într-o manieră transparentă. Am dorit să aflăm și mai multe amănunte din acest domeniu. Mulțumesc, domnul Riche. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit mai întâi pe domnul Zasada pentru mm, lucrarea, raportul foarte interesant pe care l-a făcut. Eu aș, m-aș referi la un punct foarte specific uh, faptul că în politicile spațiale sunt puncte care se referă la transport e foarte bine, dar în politica spațială există și o componentă transport. Între exploatarea spațiului și pământ uh, avem uh, rachetele purtătoare. Mm, deci e vorba aici de um, transport de marfă, dacă vreți. Or, este un punct crucial și ne privește din două puncte de vedere. În primul rând pentru că o rachetă este un mijloc de transport și pentru că există conexiuni viitoare între uh, rachetele transportoare și, sigur că da, bunurile persoanelor. Avem aici o altă chestiune care intervine. Politica lansatorilor uh, nu cunoaște criza mondială vedem, uh, trece, e, e atinsă de criza mondială. Vedem că Statele Unite și-a abandonat un, un întreg capitol în politica um, spațială. Uh, rușii au acum, în ceea ce privește lansatoarele Soyuz, și vedem că uh, sectorul privat referitor la rachetele uh, purtătoare uh, Uh, au o problemă pe care o ridică în fața uh, Europei. Ce politică va avea Europa în domeniul uh, purtătorilor, uh, rachetelor purtătoare? Ne aflăm aici într-un subiect unde singura politică publică referitoare la lansatoare este cea europeană. Uh, este o politică care se regăsește, sigur, uh, și în uh, Statele Unite, China, Rusia, dar acolo, de fapt, această politică exi- nu există, practic. Ori, avem aici un aspect direct legat de, tra- de transport, tocmai pentru că rachetele purtătoare sunt mijloace de transport și pentru că Uh, dar comisia noastră nu a fost uh, considerată competentă pe subiectul transportului implicat în ceea ce privește rachetele purtătoare. În momentul de față, uh, Europa este implicată pentru că e vorba de o politică strategică și nu am auzit vorbindu-se de acest lucru nici în această incintă și nici în alte reuniuni specializate. Ori eu cred că este o problemă extrem de importantă sigur că vor să ne asigur, să, să ne um, facă să fim mai, mai siguri că sunt probleme care sunt tratate, dar a, a, și avem impresia că toată lumea s-a precipitat pe exploatarea spațiului, dar lansatoarele țin de transport și este un, uh, un subiect de maximă actualitate în momentul de față, asupra căruia trebuie să reflectăm mult mai mult. Okay, I... Mulțumesc, domnule Riche. Domnule Zasada, foarte pe scurt, vă mulțumesc pentru uh, aviz. Vreau să vorbesc uh, foarte pe scurt de ceea ce a menționat mai devreme domnul Riche. Cred că asta este o problemă deosebită, dar o, un alt lucru care mi se pare uluitor este că au existat șapte reuniuni ale Consiliului Spațiu în care acest lucru nu s-a menționat, faptul că transportul este inclus în uh, Uh, politica spațială. Deci aveți dreptate să spuneți că sectorul de transporturi nu beneficiază de suficientă atenție ca element component al politicii spațiale. Deci aveți sprijinul meu de plin pentru această poziție. Domnul Gonzales, din partea Comisiei, poate reușiți să ne spuneți de ce transportul nu uh, nu beneficiază de recunoașterea de, pe care o merită. Domnule Gonzales. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a spune că Comisia a citit cu mare interes avizul uh, domnului Zasada și apreciem modul în care s-au identificat uh, diverse priorități care au fost transmise și în comunicări și care au fost legate, practic, de prioritățile stabilite pentru Comisia Transport. Cred că nu există un punct de vedere unic asupra modului în care a fost tratat transportul în consiliile privind spațiul. Cred că există niște trimiteri la transport și faptul că rezoluțiile tratează și Galileo, satelitul de radionavigație, reprezintă chiar o demonstrație a faptului că transportul este uh, o preocupare a acestor uh, rezoluții, poate nu uh, incluzând toate problemele care apar atunci când vorbim despre sectorul transport, dar cred că transportul este o preocupare constantă. Acestea fiind spuse, luăm notă de observația pe care ați făcut-o dumneavoastră și anume că, din perspectiva Comisiei Transport, transportul nu a beneficiat de suficientă atenție. Cam asta ar fi deocamdată. Mulțumesc, domnule Sasa, da, aveți ceva de adăugat? Aș dori să-mi exprim uh, mulțumirile și recunoștința pentru toți colegii care au avut o contribuție la avizul meu și pentru sprijinul pe care mi l-au acordat. Cred că observațiile care au fost înscrise în aviz referitoare la importanța aspectelor sociale pentru crearea de noi locuri de muncă, uh, sunt observații foarte importante și vă mulțumesc pentru ele. A existat observații și legate de dezvoltarea unor noi surse de tehnologie și informație și dezvoltarea unor noi produse și observații legate de securitate și de siguranța rutieră. Toate aceste observații au fost extrem de importante pentru mine și vă mulțumesc pentru ele și o să aștept cu interes uh, părerile dumneavoastră legate de avizul meu. Mulțumesc, domnule dar Avem un uh, termen de depunere a amendamentelor uh, pe 8 septembrie, votul în Comisia TRAN pe 10-11 octombrie, în reuniunea noastră. Trebuie să facem așa pentru că avem și un vot în Comisia I-3, care va avea loc la reuniunea lor din noiembrie. Și s-a prevăzut ca votul în plenară să aibă loc în decembrie. Deci, dacă raportorul este mulțumit de acest lucru, e perfect. 8 septembrie pentru depunerea amendamentelor, apoi votăm în cadrul comisiei în octombrie. Vă mulțumesc foarte mult! La punctul diverse, aș dori să menționez că doi membri vor uh, pleca la finalul lunii septembrie, după patru luni în cadrul secretariatului uh, Consiliului, David Cato, care se va întoarce la Ministerul francez de Transporturi și aș dori să îmi exprim recunoștința în numele dumneavoastră pentru activitatea sa de aici din ultimii patru ani. Aș dori de asemenea să le reamintesc coordonatorilor că astăzi la ora 5 ne reîntâlnim aici pentru o întâlnire cu vicepreședintele Calas. Mai există cineva care dorește să discute și alte lucruri la diverse? Dacă nu, atunci le mulțumesc tuturor, le mulțumesc și interpreților și declar ședința închisă. Dar nu înainte de a vă spune că următoarea reuniune va avea loc pe 8 septembrie 2011 la ora 9. Va fi o reuniune de o zi și va participa și vicepreședintele. Mulțumesc, am încheiat ședința.